Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc ca să putem să ne începem reuniunea. Ați primit cu toții ordinea de zi, nu am primit niciun fel de comentariu, cu excepția faptului că, din cauza grevei generale din Franța, ar fi bine să amânăm examinarea programului pe care vroiam să îl examinăm din cauza că autorii nu vor să riște să nu se poată întoarce acasă și deci au vrut să plece în Franța în această seară. Era vorba de programul OCD. Deci dacă nimeni nu mai are alte observații, putem considera că ordinea de zi a fost adoptată. La punctul 3, comunicările președintei, Doream să vă atrag atenția asupra concluziilor Consiliului uh, din 7-8 iunie anul curent, care au adoptat uh, un obiectiv în ce privește incluziunea socială și reducerea sărăciei, obiectiv care să fie inclus în strategia 2020, pentru ca 20 de milioane de persoane să nu mai trăiască în sărăcie. Concluziile acestui Consiliu ABSCO au fost uh, um, luate în considerare și de ultimul Consiliu European, așa cum probabil știți. De asemenea, aș vrea să vă spun că ieri ne-am întâlnit cu președinția belgeană împreună în cadrul unei delegații ale președinției și doamna ministru a muncii și-a luat angajamentul să organizeze un trialog neoficial, deci înaintea votului ă, din plenară, un trialog, cum spuneam, asupra liniilor directoare de ocupare. Am cerut celor două secretariate să țină legătura, pentru ca acest trialog să poate să fie organizat uh, uh, nu la mult timp uh, după votul din comisie, pentru că, în mod normal, vom vota în săptămâna lui 6 septembrie și deci trebuie să reușim să ajungem la un acord cu Consiliul imediat după ce votăm um, aceste linii directoare la Comisia de Ocupare vineri, împreună cu rețeaua APN, se va organiza o manifestare pe tema luptei împotriva sărăciei. Ea va avea loc vineri și toți uh, aceia dintre dumneavoastră care sunt prezenți sunt invitați călduros să participe la ea. Știți că Reuniunea noastră este transmisă uh, în direct pe canalul de televiziune web al Parlamentului, deci vă rog să nu vă strâmbați prea mult când luați cuvântul. Acum trecem la punctul 4 și dau cuvântul colegei mele și doamnei vicepreședinte, doamna Irga Figueiredo, care ne va vorbi despre amendamentele de compromis uh, din raportul său despre rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei societăți inclusive în Europa. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Eh, Vă mulțumesc. Doamnă raportor, doamnă președintă, mă scuzați, eu vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor care m-au ajutat să uh, duc la bun sfârșit această muncă. Am colaborat foarte bine și cu reprezentanții tuturor grupurilor politice, cu deputații, cu asistenții lor și am putut astfel să ajungem la o serie de amendamente de compromis care nu uh, sunt pe placul tuturor și în acest uh, moment încă încercăm să revizuim unele dintre ele. Deja, în introducere trebuie să spun că există multe greșeli de traducere, atât în textul amendamentelor, cât și din cauza uh, uh, versiunilor lingvistice. De aceea, munca noastră a fost îngreunată pentru a putea elabora amendamente de compromis. Eu însă mi-am dat seama că existau greșeli în propriile mele uh, propuneri de amendament. Și în măsura posibilului în listele de vot veți vedea că se propun modificări pentru a îmbunătăți formulările uneori se face confuzie între venitul minim și venitul mediu. Nu e uh, unul și același lucru, sunt cifre diferite, metode de calcul diferite. Dacă vorbim despre 60% din venitul mediu național, nu e vorba despre un venit la nivel european, ci la nivel național. Este foarte important să se înțeleagă conceptul de venit minim. Noi despre acesta vorbim și este un concept diferit de altele. Mai sunt și alte chestiuni uh, care sunt delicate. O comisie precum a noastră, care se ocupă de locurile de muncă, de lupta împotriva sărăciei și de uh, egalitatea de drepturi. Ei bine, toate aceste noțiuni sunt exprimate diferit de la o limbă la alta și atunci e dificil să ajungi la un consens, la un compromis. Prin urmare, noi toți care am uh, um, lucrat asupra acestui raport am uh, subliniat aceste greșeli pentru că e greu să ne înțelegem astfel și dacă observați și alte greșeli în versiunile lingvistice uh, uh, care vă sunt proprii, vă rog frumos să mi le semnalați, pentru că altfel uh, riscăm să uh, fim rău înțeleși uneori aceste elemente ar putea să fie decisive pentru a determina dacă un amendament de compromis este susținut sau nu. De multe ori, cum spuneam, nu sunt probleme de substanță, ci pur și simplu de traducere. În ce privește compromisul A, e foarte simplu, aici nu va exista niciun fel de probleme. Eu cred că majoritatea dintre dumneavoastră îl veți susține. Eh, pentru compromisul B, același lucru. Eh, idem pentru compromisul C și pentru compromisul D. Nu cred că vor exista probleme. În ce primește compromisul E, au fost semnalate, cum spuneam, probleme de natură lingvistică care cred că au fost deja corectate, dar vă rog frumos să vă uitați ca să vedeți dacă mai există și alte dificultăți. Pentru compromisul F, pentru a evita uh, orice îndoială în ce privește aplicarea clauzei transversale a tratatului, Vreau să știe toată lumea că facem aici trimitere la articolul 9 din actualul tratat. Deci l-am pus între paranteze ca să nu existe niciun fel de neînțelegere. În ce privește compromisul G, nici aici nu cred uh, că vor exista probleme, la fel pentru compromisul H. Acum, dacă ajungem la compromisul I. Sper să nu existe puncte de vedere divergente. Acum, nu cred că compromisul J va pune probleme, dar K și L pun probleme. Acum despre compromisul K, Cred că greșelile de traducere pe care am încercat să le eliminăm um, ne-au creat um, dificultăți din cauza felului în care erau înțeleși uh, anumiți termeni, dar, cum spuneam, după, în ultima versiune a textului ar trebui să poată să fie acceptată de toată lumea. Iar în ce privește compromisul M, Aici am încercat să ținem cont de diferite păreri, dar nu numai. Pentru că încercăm uh, ca în acest an de luptă împotriva sărăciei să solicităm comisiei să facă mai multe, să aibă proiecte mai ambițioase. Deci insistăm uh, în acest compromis asupra unui plan de acțiune pentru a pune în, în practică o directivă cadru europeană în ce privește venitul minim în statele membre și se definesc câteva idei Uh, care respecte, bineînțeles, diferitele practici naționale, uh, contractele colective, alte legislații naționale. Pot să existe norme și indicatori comuni, de exemplu ce privește normele de accesare a fondurilor. Apoi, cum spuneam, să existe puncte de referință comune pentru a evalua rezultatele, consecințele, eficiența luptei împotriva sărăciei și care permit o acompaniere uh, eficientă și un follow-up uh, valabil. Eu cred că prestigiul Parlamentului va crește dacă vom reuși să adoptăm această propunere, pentru că trebuie să avem o poziție foarte, atunci, foarte, mă scuzați, atunci când negociem cu Consiliul. Așa cum știți probabil și după părerea mea, obiectivul uh, de reducere cu 20 de milioane a uh, numărului de persoane care trăiesc în uh, sărăcie este insuficient, având în vedere amploarea și gravitatea acestui fenomen în Europa. Dacă nu creăm instrumente practice pentru a ajuta statele membre să ia măsuri concrete, atunci cred că o să ne revedem peste 10 ani și o să uh, deplângem faptul că s-au scris lucruri frumoase, dar că nimic n-a fost făcut în practică. Deci cred că trebuie făcute mult mai multe în domeniul luptei împotriva sărăciei. Am ajuns acum la amendamentul de compromis N, unde s-a inclus uh, uh, modificarea, deci nu se mai vorbește despre venitul minim, ci despre acest venit median de mijloc. Deci nu e neapărat o medie și am ajuns și la compromisul O, unde nici, nici uh, aici nu cred că există vreo dificultate. Secretariatul va trimite deja o listă de vot, ea este, ca să spun așa, semi-provizorie. Eu însă sunt dispusă să mai accept uh, modificări în urma dezbaterii care va avea loc. Și să sper să ajungem la o soluție uh, care să respecte doleanțele tuturor colegilor din grupurile politice. Vă mulțumesc, doamna Lin. Thank you very much for the... Mulțumesc foarte mult uh, pentru eforturile pe care le-ați făcut. Știu că au fost foarte multe amendamente și ați muncit mult la compromisuri. Raportul inițial mi s-a părut foarte bun și echilibrat. Întotdeauna am fost uh, pentru un venit uh, mediu la nivelul statelor membre, însă grupul ALDE nu consideră că această directivă cadru este cea mai bună cale de urmat. De aceea nu înțeleg foarte bine compromisul M. Se vorbește despre mecanismul instituit afirmă că această inițiativă ar trebui să ducă la un plan de acțiune care să însoțească implementarea directivei cadru cu privire la venitul minim în statele membre. Problema este că dacă amendamentele care solicită o directivă cadru nu sunt adoptate, amendamentul de compromis va fi greu de susținut pentru că dacă se dorește o inițiativă care să însoțească directiva cadru, ori nu există o directivă cadru, nu va putea fi uh, aplicată această dispoziție. Mă întreb dacă există așadar o soluție alternativă în cazul în care amendamentele cu privire la directiva cadru nu sunt adoptate. De asemenea, Numeroase amendamente se referă la indicatorii sărăciei. Vorbiți despre 60% din veniturile medii. Înțeleg acest lucru, însă dacă înțeleg bine, la ultima reuniune Consiliu, a Consiliului s-a ajuns la un acord asupra propunerii Comisiei și anume vor fi trei indicatori și statele membre vor decide dacă folosesc uh, 60% de venitul mediu sau dacă se vor referi la faptul că gospodăriile nu au, familiile nu au acces la televizor sau la frigider sau la alte echipamente. Voi recomanda grupului meu să voteze împotriva acelui indicator de 60%, nu pentru că sunt împotrivă, ci pentru că cred că toți acești indicatori trebuie evaluați în conformitate cu propunerile Comisiei. Dacă se stabilește indicatorul de 60% pe măsură ce se va atinge acest uh, prag de 60%, procentul va crește și nu cred că este fezabil. În rest, uh, susțin majoritatea amendamentelor și toate compromisurile. Doar în, primi, în privința compromisului M aveam probleme și uh, amendamentele cu privire la directiva cadru, amendamentele care se referau în mod specific la această directivă. Mulțumesc. Sur le euh, Frédéric Dardenne, puis euh, Jean Lambert. Frédéric și apoi Jean Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să salut eforturile făcute de doamna Figueredu în uh, raportul inițial și apoi în încercarea de a ajunge la compromisuri uh, la toate amendamentele și amendamentele au fost numeroase. E clar că a dorit să ajungă la compromisuri echilibrate și grupul nostru și raportorul nostru au contribuit la această, aceste eforturi de identificarea unor compromisuri echilibrate care vor fi susținute de către grupul nostru. După cum ați înțeles, elementul cheie este compromisul M și noțiunea de directivă care a fost evocată de doamna Lin. Cred că acest compromis poate să iște anumite divergențe și aș vrea să insist asupra necesității de a include în acest raport noțiunea de directivă cadru. Așa cum s-a formulat în compromisul M, respectându-se, cu alte cuvinte, diferitele practici naționale. Respectându-se specificitățile și având un cadru care să permită progresele în domeniu. Într-adevăr, cu toții suntem de acord că lupta împotriva sărăciei este importantă și trebuie să fie încurajată. Vorbim despre sărăcie în strategia 2020. Strategia de la Lisabona nu a fost o reușită în această privință și constatăm că recomandările Consiliului din 92 și recomandările Comisiei din 2008 cu privire la venitul minim nu au dus la generalizarea acestui concept la toate statele membre, deși venitul minim poate juca un rol în lupta împotriva sărăciei și cred că toate grupurile politice sunt de acord cu această idee. În uh, acest an consacrat luptei împotriva sărăciei, avem ocazia cu acest raport să cerem Comisiei o inițiativă și insistăm puternic asupra necesității de a vota acest compromis M și de a include în text norme și uh, indicatori comuni cu privire la uh, accesul la venitul minim, indicatori care să permită aprecierea uh, venitului și pentru a se asigura eficacitatea bunelor practici. Această cerere nu este exagerată și nu contravine politicii elaborate de fiecare stat membru în domeniu și de aceea insistăm încă o dată asupra compromisului M vom susține celelalte compromisuri care au fost redactate de doamna raportor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Lista oratorilor s-a lungit destul de mult și vă propun o ședință de procedură. Sunt atentă la uh, deputații care vor să ia cuvântul, însă aș vrea să vă spun că vom întrerupe la un moment dat această discuție pentru a avea acest schimb de opinii cu profesorul Monti, după care vom continua dezbaterea. În felul acesta, nimeni nu va fi presat de timp și își va putea fiecare exprima părerea cu privire la propunerea de compromis ale raportoarei. Am hotărât, deci, astfel Vă mulțumim foarte mult că sunteți uh, prezent. Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale a dorit să vă invite. Încă nu ne numim Comisia pentru Ocupare și Incluziune Socială, însă poate că va veni și vremea aceea. Dumneavoastră ați uh, identificat uh, un mandat important și uh, mizele sociale jucau un rol important în acest mandat. Ați uh, uh, dat publicității un raport în luna mai. Acest raport este acum la comisie, care pe baza lui va elabora noi propuneri legislative sau nelegislative și este clar că comisia noastră va fi foarte atentă pentru ca dimensiunea socială să nu fie uitată sau neglijată. Am dorit să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră pentru a verifica dacă concluziile dumneavoastră coincid cu opiniile deputaților din comisia noastră. Vă dau cuvântul după care uh, veți putea răspunde la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este onoare pentru mine să mă aflu aici, în această comisie a Parlamentului European, care are o importanță foarte mare și apreciez și faptul că este prezidată de aceeași uh, personalitate politică care a prezidat și Comisia pentru Afacerile Economice din uh, Parlament pe vremea când eram comisar. Doamnă Beres, ați uh, uh, luat notă fără îndoială de un interviu pe care l-am acordat ziarului Le Monde acum un an. Am publicat un articol în care spuneam Uh, trebuie să se relanseze Europa conciliind uh, piața economică și uh, dimensiunea socială. Și comisarul Barroso a citit, cred, acest articol la vremea respectivă și cred că acest lucru a jucat un rol în decizia sa de a-mi cere să pregătesc un raport cu privire la relansarea pieței unice aspectele sociale legate de relansarea pieței economice nu sunt un element uh, cu, cu caracter pur decorativ. Dimensiunea socială a, este esențială pentru relansarea pieței unice. Cu permisiunea dumneavoastră, voi continua în limba engleză. I believe that the topic Cred că subiectul relansării pieței unice este astăzi mm, important într-un mod mult mai vizibil decât uh, în, atunci când președintele uh, Barroso a hotărât să uh, lanseze această inițiativă prin acest raport. Și asta din două motive. Odată criza euro și, în al doilea rând, criza fiscală a multor state membre. Bineînțeles că criza euro este cauzată de datorii și deficite uh, exagerate, însă este uh, subliniată și de lipsa unei uh, adevărate uniuni monetare. Uh, când s-a vorbit despre Uniune, s-a vorbit despre Uniune economică și monetară. Dar, de fapt, în practic, ă, se pare că Uniunea a fost mai degrabă economică sau monetară la alegerea statelor membre. Avem o zonă euro în Europa care crede că este avansată, care este mai avansată în ceea ce privește integrarea europeană pentru că a adoptat moneda unică, însă în multe cazuri, este în urma statelor care nu fac parte din zona euro în ceea ce privește uniunea economică, în ceea ce privește, de exemplu, uh, piața unică. Unele din problemele Greciei, de exemplu, au de-a face cu asta. Deci cred că nu ar fi încurajator și nu este încurajator pentru zona euro să vadă că Europa din afara acestei zone, Regatul Unit, Danemarca, celelalte state membre, au o mai mare, să spunem așa, uniune economică, au implementat mai eficient piața unică decât aceste state din zona euro. Știm din experiența Statelor Unite, de exemplu, că moneda unică va fi solidă, stabilă și va ajuta dezvoltarea economică pe termen lung numai dacă este susținută cu o piață unică, cu unul dintre criteriile principale îndeplinit, și anume mobilitatea. Așadar, acesta a fost unul din aspectele men menționate în raportul meu, relansarea pieței unice. Iar apoi, criza fiscală. Bineînțeles, se poate dezbate acum care sunt soluțiile. Multe state vor uh, adopta pentru câțiva ani de acum încolo o politică de consolidare fiscală. Mai multe state membre vor face acest lucru în același timp. Deci este uh, dificil să ne așteptăm să existe stimul uh, economici din partea bugetară, stimul pentru creștere economică. Drept urmare, trebuie să ne întrebăm de unde trebuie să vină creșterea uh, economică în următorii ani. Poate din euro, însă eu cred că în mare, în Uniunea Europeană a celor 27 de state membre, va putea să se dezvolte economic numai prin uh, mai multă integrare dezvoltându-și structurile înspre mai multă integrare și um, aplicând într-adevăr piața unică. Acesta este motivul pentru care eu cred că piața unică este acum mai necesară decât a fost vreodată în Europa. Dacă vrem însă să rămânem cu picioarele pe pământ, trebuie să fim conștienți de faptul că piața unică, atât de necesară cât este, este și Uh, foarte lipsită de popularitate în multe din statele membre. Deci, cum abordăm această situație oarecum schizofrenică? În raportul meu către președintele Barroso am dat un răspuns. Uh, trebuie să mulțumesc cu această ocazie și Parlamentului European, pentru că, după cum știți, M-am consultat cu toate grupurile politice din Parlament și cu o serie de comisii ale Parlamentului. Uh, așadar pot să spun că este raportul meu, dar dacă există și părți bune în el, uh, Parlamentul a contribuit cu siguranță la acestea. De aceea mă și bucur să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi aici. Așadar, rezultatul, poziția um, apărată în acest raport este că ar trebui să înțelegem motivele pentru care piața unică a devenit nepopulară. Trebuie să uh, ne dăm seama că a existat încă dinainte de criză o, mm, un plafonar, o plafonare în ceea ce privește integrarea și în, ce, și în ceea ce privește extinderea, bineînțeles. Apoi, dincolo de această plafonare, a venit uh, plafonarea pieței, cu pierderea autorității și prestigiului, a modelului pieței, așa cum este el văzut uh, conform modelului anglosaxon. Și dacă ne uităm în viitor, pe termen mediu și lung, cred că vom vedea în multe state membre un uh, scenariu din ce în ce mai des uh, în care, un scenariu politic în care partidele mici uh, de la stânga și de la dreapta spectrului politic uh, vor um, câștiga teren. Iar marele motoare politice ale integrării europene, uh, centru-dreapta, partidele de centru-dreapta și centru-stânca, par să fie condiționate oarecum în entuziasmul lor european de către acești uh, concurenți care devin din ce în ce mai puternici. Așadar, lăsată la voia întâmplării, uh, perspectiva pieței unice este departe de a fi roz, este chiar gri, dacă nu chiar neagră. Așadar, ceea ce trebuie noi să facem este să înțelegem preocupările care există, să înțelegem de ce există ele, în ce măsură sunt justificate. Trebuie să vedem cum explicăm um, problemele care există și, în același timp, cu o oarecare umilitate, să preluăm aceste preocupări și să le abordăm, să încercăm să le introducem în politicile noastre. preocupările ce țin de ocupare și preocupările sociale um, și preocupările sociale nu sunt singurele, dar sunt foarte importante. Am uitat să menționez un lucru. Acum, cu tratatul de la Lisabona, avem recunoașterea oficială că Europa vrea să fie o economie de piață socială foarte competitivă. Iar acest lucru ne obligă să încercăm să înțelegem cum e este posibil acest lucru, cum să fim la un nivel european integrat o economie de piață socială. Știm că acest lucru se poate face la nivel național. Experiența uh, Germaniei ne arată că s-a putut face acest lucru. Exemplul lui Ludwig Erhard uh, este convingător. Dar cum putem să conciliem economia de piață și un sistem social la nivel european? Raportul meu încearcă să găsească niște căi pentru a acorda concretețe unui astfel de model deocamdată relativ intelectual. În raport veți regăsi trei blocuri principale. Odată, construcția unei piețe unice mai puternice, respectiv ea să fie implementată acolo unde nu este încă implementată, în domeniul serviciilor, în domeniul digital, dar și mai ales cum să ajungem la un consens cu privire, cu privire la piața unică. În al treilea rând, cum să punem în practică, în mod concret, piața unică dați-mi voie să închei prin a face unele referiri cu privire la crearea consensului cu privire la piața unică. Pentru că sunt aspecte ce țin mai degrabă de o natură socială și sunt lucruri importante din perspectiva mea pentru a reuși să conciliem piața cu aspectele sociale. În primul rând este vorba de libertățile economic, uh, economice uh, și uh, drepturile lucrătorilor de la aliniatul 3.2. Trebuie să vă spun că am avut consultații, consultări comune cu membrii ETUC și Business Europe pentru a găsi posibile soluții în acest sens. Este foarte uh, umilitor pentru noi dacă libertățile pieței unice nu sunt, nu sunt în concordanță cu drepturile fundamentale. Aici se fac în raport două recomandări cheie. Odată să se clarifice Uh, implementarea directiva, directivei uh, lucrătorilor și să se consolideze dreptul de informare a lucrătorilor, cooperarea administrativă și sancțiuni în ceea ce privește um, furnizarea de servicii transfrontaliere și libera circulație a lucrătorilor și apoi să se introducă o prevedere care să garanteze dreptul la grevă conform articolului 2 din regulamentul Consiliului din 1998, care spunea foarte clar că acel regulament care trebuia să consolideze uh, libera circulație a uh, lucrătorilor trebuia să prevadă și uh, o regulă cu privire la drepturile muncitorilor. Încă un aspect care cred că este important pentru doamna președinte și probabil cu toții dintre dumneavoastră cu privire la serviciile sociale și piața unică. Aici, recomandările cheie sunt următoarele. Să se crească flexibilitatea regulilor Uh, aplicabile pentru compensații financiare, să se revizuiască procedurile de achiziție pentru a le armoniza cu uh, procedurile de compensare. Pe baza articolului 14 să se creeze un, eventual un regulament care să uh, asigure că toți cetățenii au dreptul la o serie de servicii bancare minimale, Apoi, iarăși pe baza articolului 14, servicii universale în comunicații uh, electronice. Și, din nou, în ceea ce privește achizițiile publice, se face o propunere ca acestea uh, să respecte unele criterii sociale și uh, ce țin de ecologie. Încă un aspect um, urmărit cu multă pasiune de către doamna președinte Beres, nu știu dacă este pasiune pozitivă sau negativă, așadar un aspect ce ține de coordonarea fiscală. Cred că unii dintre noi ar fi vrut să vadă propuneri îndrăznețe cu privire la armonizare fiscală transfrontalieră, dar eu sunt sceptic cu privire la nevoia și fezabilitatea unui astfel de proiect, însă eu sunt convins că o abordare mai modestă cu privire la coordonare și cooperare fiscală este atât necesară cât și fezabilă dintr-o serie întreagă de motive. Mă încurajează experiența de la fața locului pe care am avut-o în 96-97 cu pachetul fiscal care a fost adoptată în mod unanim de Consiliul ECOFIN. Era vorba de un pachet de măsuri fiscale uh, care nu erau de neglijat, astfel încât s-au creat instrumente pentru progres în acest domeniu. S-a creat un grup cu privire la politici fix, uh, fiscale, compus din reprezentanți ai uh, ministrilor de finanțe. S-ar putea spune, da, foarte frumos, uh, dar aceste idei vor fi greu de uh, implementat, știu, dar nu va fi imposibil. Vă întrebați poate care este legătura cu domeniul social. Este unul uh, foarte puternic, pentru că dacă uh, lăsăm ca integrarea pieței să continue și ne dorim acest lucru, dar nu facem nimic uh, pentru a acompania uh, cu o dimensiune fiscală această integrare, atunci vom continua uh, o situație în care cele mai mobile cei mai mobili factori de producție vor fi în concurență, dar de fapt Uh, muncitorii, cei mai puțin mobili factori de producție, vor avea de suferit. Deci, practic, în loc să creăm locuri de muncă, vom distruge locuri de muncă. Și cu aceasta închei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte frumos, domnule Monti, pentru această prezentare completă și care a atins acele subiecte care ne interesează cel mai mult aici la Comisia pentru Ocupare. Dau un mai întâi cuvântul domnului Alexandru Cercas. Vă mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule comisar Monti. Aș începe prin a spune că intervenția dumneavoastră mi s-a părut deosebit de interesantă și mai ales prețioasă. Vreau să vă mulțumesc pentru cele trei axe ale prezentării dumneavoastră, pentru că vă rog să mă credeți că este destul de dificil să auzi astfel niște argumente atât de solide. Dumneavoastră aveți o perspectivă de om politic, doriți să se ajungă la un consens politic, doriți să se găsească căi și mijloace pentru a întări Europa. Pentru a nu depinde tot timpul de piețe. Raportul dumneavoastră poate să fie deosebit de util pentru ca să se ajungă la acest consens intraeuropean. Însă, eu cred că există o dublă provocare. Să se ajungă la un consens este un consens necesar pentru a avea reguli comune care să funcționeze, dar avem nevoie și de un consens la nivel global. Noi am construit piața unică europeană în anii 60-70. Atunci cadrul financiar era complet diferit. Acum trăim într-o lume globalizată în care lucrurile merg mult mai repede și indiferent de ce hotărâri ei în domeniul uh, politicii economice, trebuie să ții cont de impactul lor la nivel mondial. A devenit foarte ușor să um, um, iei anumite decizii și să găsești fonduri pentru a o finanța. Am văzut cum s-a întâmplat cu datoriile publice. S-au luat angajamente care vor apăsa pe umerii noștri timp de 20, 20 sau 30 de ani. De aceea vorbesc despre această dimensiune internațională. Ce piste crezi dumneavoastră că ar putea exista pentru a avea o construcție solidă, pentru că eu am senzația că noi în prezent încercăm să construim un edificiu a cărei fundații, ale cărui fundații se clatină. Cum putem să ne apărăm modelul social dacă nu avem și o politică externă coerentă care în forurile internaționale mm, nu Uh, merge deocamdată să apere modelul nostru social și drepturile lucrătorilor, pentru că în caz contrar și Europa va deveni o junglă unde vor domni numai piețele și nu uh, um, oamenii. Acum domnul Christensen. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Monti pentru prezentarea raportului său. Dar haideți să nu ne pripim. Eu, unul, cred că acest raport încearcă să impună o, o imagine pozitivă a legăturilor care pot să existe între um, capitaluri și crearea de locuri de muncă. Și oricum trebuie să ne bucurăm de faptul că s-a creat această strategie, s-a fost prezentată, a fost votată și sperăm ca ea să devină și funcțională. Sperăm ca Barroso să poată să facă acest lucru. Cred că avem nevoie de niște reguli comune de bun simț. De exemplu, dacă te deplasezi dintr-o țară în alta pentru a munci, atunci trebuie să poți să muncești în țara gază potrivit regulilor de acolo. Dintr-o dată, Curtea de Justiție consideră că lucrurile ar trebui să se desfășoare altfel. Și avem referatul, avem hotărârea în cazul Laval a Curții Europene de Justiție, care, cum spuneam, stabilește noi reguli. În plus, dacă analizăm și directiva servicii care a intrat în vigoare uh, în februarie anul trecut, și dacă mai adăugăm aici și uh, uh, clauzele orizontale din tratatul de la Lisabona, ne dăm seama că până la urmă hotărârea uh, Curții de Justiție se modifică. Eu unul cred că trebuie să garantăm faptul că regulile pieții comune nu trebuie să primeze față de regulile pieții muncii, unde merge un cetățean european să ocupe un post. Mă gândesc la țări precum Danemarca, unde legislația nu stabilește un salar minim pe economie. Există acorduri de branșă și apoi există organisme care monitorizează uh, piața muncii pentru a vedea dacă nu există conflicte sau surse potențiale de conflicte și uh, care supraveghează respectarea acestor acorduri de branșă de către angajatori. Și sper ca lucrurile să se întâmple mai bine atunci când va veni vorba despre uh, directiva uh, cu, cu uh, mobilitatea locurilor de muncă. Mai dau cuvântul la încă un coleg și apoi vă propun, domnule comisar, să răspunde, domnul cooperativ, vă propun după aceea să răspundeți la acești, aceste prime trei intervenții. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu cred că atunci când domnul Monti a primit această misiune de a redacta un asemenea raport, a știut foarte bine că va putea să ajungă la un rezultat care să schimbe oarecum lucrurile. Dar trebuia să se arate și prevăzător. În raportul dumneavoastră, spuneți că este nevoie să se meargă înspre o armonizare fiscală în țările Uniunii. Dacă Obiectivul nostru este să creăm o piață unde să nu existe nici dezechilibre, nici disparități și să avem o politică de dezvoltare, așa cum facem acum, insistăm asupra nevoii de unei politici de dezvoltare. Deci dacă obiectivul este acesta, nu știu dacă suntem gata să îl atingem, pentru că nu cred că sunt întrunite condițiile minime una din aceste condiții minime este nevoia de consens între statele membre, ori este foarte greu să ajungi la un consens. Toate programele de uh, uh, reechilibrare a finanțelor publice uh, duc, bineînțeles, la o, o scădere a uh, um, potențialului, a disponibilului finanțelor publice. Uneori, politicile fiscale nu au cu adevărat sens pentru că în multe din statele membre politicile fiscale nu uh, sunt mm, folosite pentru a încuraja investițiile. Investițiile sunt tratate într-un capitol complet separat. Nu credeți că în acest efort de armonizare ar trebui să includem și acest criteriu care face distinția între activitățile obișnuite și activitățile de dezvoltare, investițiile pentru dezvoltare. Apoi, în ce privește echilibrul între libertățile economice și uh, drepturile individuale. În testul dumneavoastră răspuneți lucruri interesante despre dreptul la grevă. Oare n-ar fi bine să vorbiți despre libertatea de organizare? Nu cred că există cazuri în care uh, este imposibil să te organizezi pe Dar Dar în orice întreprindere, în orice firmă, organizațiile sindicale au un rol de jucat, cu atât mai mult când se pune problema împărțirii beneficiilor creșterii economice. Deci dacă s-ar renunța la acest drept liber la organizare pentru lucrători, cred că ar fi un regres. Și vreau să știu ce credeți despre principiul de prudență uh, înainte să ne regăsim în niște situații care să constituie niște precedente periculoase? Uh, I would like first of all to... Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc celor trei deputați care au luat cuvântul pentru aprecierile foarte generoase pe care le-au exprimat față de munca mea. Domnule Cercas, cred că dimensiunea globală este esențială, după cum ați subliniat și dumneavoastră, și dacă ne gândim la piața unică, piața comună, așa cum a fost ea elaborată de către Jacques Delors, prin acel document care a fost uh, transmisă Consiliului European în 1985 și uh, piața unică de astăzi. Ceea ce s-a schimbat în acești 25 de ani este uh, contextul global. Ați atins mai multe aspecte ce țin de această dimensiune globală. În raport am încercat să țin cont de aceste elemente și cred că este un domeniu în care politicile europene ar trebui să încerce să facă mai mult. Așteptăm cu toții cu nerăbdare concluziile comitetului care se concentrează asupra crizei Cred, în orice caz, că această criză a făcut ca lumea să fie mai interesată și mai deschisă la formele multilaterale de guvernanță care au fost inventate aici, în Europa. Jean Monnet este cel care a inventat guvernarea globalizării și a funcționat bine uh, în ceea ce privește gestiunea globalizării continentale. Toate punctele pe care le-ați menționat sunt tot atâta puncte în privința cărora trebuie să încercăm să promovăm reguli pe care le avem pe continentul european, să le promovăm la nivel global. Cred că acceptabilitatea acestora în Asia sau în America este mai mare decât înainte de criză, pentru că nici măcar ei nu mai cred că ne putem lipsi de o guvernanță multilaterală și G20 este un efort incipient în această direcție. Problema este că, din punctul meu de vedere, forța cu care va putea Europa să impună aceste reguli pe plan mondial depinde și de competitivitatea, de puterea economiei europene. Cred că pe termen lung ar trebui să urmărim ambele aspecte. Competitivitatea economiei europene, chiar dacă condițiile pe plan mondial nu sunt foarte echitabile și efortul de a face ca aceste condiții mai echitabile, acționând pentru promovarea standardelor sociale și pentru promovarea regulilor cu privire la controlul ajutoarelor de stat. semnalez faptul că anul viitor Franța va prezida G8 și G20. Franța este țara care, mai mult decât orice altă țară poate, dorește ca să se instituie o guvernanță la nivel global. Cred că reglementările financiare sunt foarte importante, însă pe termen lung Chiar și anumite reguli cu privire la ajutoarele de stat și relații între guverne și companii sunt esențiale pentru o dezvoltare echilibrată a globalizării și de ce n-am o oportunitatea pe care o reprezintă faptul că un stat mare din Uniunea Europeană prezidează aceste foruri pentru a uh, promova aceste priorități. În uh, Suedia, toate aspectele ce țin de detașarea lucrătorilor sunt foarte importante. Nu pot spune în această etapă mult mai multe decât am spus în raport, însă ceea ce mă încurajează este faptul că comisarul responsabil, Laszlo Andor, consideră că aceste observații, observații din raport, sunt utile. Am discutat cu el chiar astăzi. Știu că are contacte cu comisia dumneavoastră și sper că pistele pe care le-am uh, identificat în raport îl vor ajuta pe comisar și vor ajuta comisia în general să elaboreze o strategie coerentă. O strategie care Sper că va ține cont și de alte elemente din raport, raport care se află în comisie și uh, raport care sper că va fi utilizat și transpus în practică. Pentru sue expresiuni molto generose nei miei confronti. Vă mulțumesc pentru toate complimentele făcute. Cred ca și dumneavoastră că coordonarea, ca să nu mai vorbim despre armonizarea politicilor fiscale, este un pas important și știm foarte bine că creșterea economică este un element cheie la masa negocierilor unde se va vorbi despre această coordonare. Și trebuie să ținem cont nu numai de creșterea economică, ci și de uh, locurile de muncă, lupta împotriva șomașului și de lupta împotriva schimbărilor climatice. E adevărat că eu nu am aprofundat aceste chestiuni în raportul meu, dar este clar că trebuie să acordăm atenție acelor sisteme fiscale care sunt o referință în materie de investiții. Eu dintotdeauna am fost favorabil ideii că în aplicarea pactului de stabilitate și de creștere trebuie să se acorde o mai mare atenție investițiilor. În ce privește libertatea dreptului la grevă, care trebuie să fie inclus uh, printre uh, cele patru libertăți ale pieții unice este un lucru pe care l-am adoptat în raport. Nu mă gândisem la ideea dumneavoastră, dar am în vedere experiența dumneavoastră și apartenența sensibilitățile dumneavoastră politice. E adevărat că nu mă gândisem uh, neapărat la o libertate de grevă sau numai la libertatea, la dreptul la grevă, ci și la libertatea de organizare. Deci, cum spuneam, nu am aprofundat această idee, dar cred că aș putea să fiu de acord cu dumneavoastră. Dacă piața unică este văzută ca un fel de cal de Troia uh, pentru a se uh, uh asedia uh, dreptul la organizarea sindicală, atunci cred că este ar fi un motiv în plus pentru care ar exista ostilități față de piața unică și găsesc că părerea dumneavoastră este justificată. Mulțumesc. Mai există cei tre- trei cereri de intervenție. Profit însă de răspunsul pe care l-ați dat colegul, colegului nostru Sergio Coferati pentru a confirma acest punct. După cum știți, comisia noastră este însăcinată cu aplicarea fondului de adapta, adaptare la globalizare și am avut de-a face cu un caz simbolic, întreprinderea Dell. Nu voi povesti în, întregul caz, însă E vorba despre o întreprindere care delocalizează în interiorul Uniunii Europene. În Irlanda avea o întreprindere cu mulți salariați. Planul de concedieri care a dus la mobilizarea fondului Um, afecta mai mult de o mie de salariați și nu avea nicio reprezentanță sindicală organizată. Ceea ce a făcut ca să fie foarte dificilă intervenția acestui fond. Cred că atunci când pledăm pentru recunoașterea drepturilor sociale în, pe piața internă, este foarte important să ținem cont de aceste lucruri. Cazul Dell arată încă o dată cât de importante sunt aceste lucruri. Dell a închis întreprinderea din Irlanda și s-a instalat în Polonia. Practic, uh, s-au înlocuit salariați într-o țară cu salariații din altă țară și uh, aici uh, ar trebui să intervină consultarea salariaților. Doamna Harkin are cuvântul. Tocmai în ceea ce vește Dell. Mulțumesc, domnule profesor Monti. Trebuie să vă spun că v-am citit cu plăcere raportul. Uh, m-am trezit uh, dând din cap afirmativ în timp ce răsfoiam paginile. Am uh, ascultat și ce s-a spus în plenară. Cineva a spus că raportul nostru este sexy. Eh, deci, eh, probabil că a fost apreciat de multe persoane. În orice caz, mi s-a părut că ați făcut o analiză foarte bună a situației, mai ales uh, situația de după criză și cred că ați spus punctul pe ei atunci când ați spus că cetățenii nu mai au încredere în piață. Este o piață care mm, este un gestionar prost. Mulți cetățeni au, au impresia că piața este cea care trage sforile și nu mai au încredere în ea. Ați vorbit de asemenea despre votul negativ din Franța și Olanda. Eu am uh, militat în două campanii pentru da. Unii tind să uite despre votul negativ din Franța și uh, Olanda pentru că structurile s-au schimbat și cetățenii nu au mai fost consultați. Nu emit o judecată de valoare, spun pur și simplu ce s-a întâmplat. Uh, și cred că acest lucru arată că cetățenii și-au pierdut încrederea și dacă vrem să recâștigăm și, și a fost greu să recâștigăm uh, încrederea irlandezilor. Unii cred că exagerez când spun că cetățenii uh, știu în general despre ce a fost vorba în cazul Laval, de exemplu, pentru că a avut un impact direct asupra lor și știu că s-a discutat aici despre acest caz. Aș vrea să fac uh, două observații. În primul rând, ați spus și sunt de acord cu dumneavoastră că o piață unică mai puternică nu va fi obținută fără consens. Vorbim despre IMM-uri, despre consumatori și cetățeni. Sunt de acord cu această idee și sper că se vor prelua anumite recomandări din raport și că se va merge în această direcție. Aș vrea să pun însă două întrebări. Ați vorbit despre consolidare bugetară. Încă o dată, sunt din Irlanda. Dacă respectăm prevederile pactului de stabilitate, până în 2014 nu vom avea economie și este adevărat și pentru alte state membre. Deci suntem într-o dilemă, ca și alte state, de alte state membre. Trebuie să respectăm cifrele, însă, pe de altă parte, acest lucru prejudiciază economia. Vorbim despre șomajul tinerilor, despre șomaj pe termen lung și nu dispunem de stimulente pentru a relansa economia. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre acest lucru. A doua întrebare se referă la coordonarea fiscală. Dacă s-ar fi auzit în Irlanda că va exista o coordonare fiscală, nu am fi avut un vot pozitiv. Aș vrea să știu care sunt progresele care s-au făcut în privința coordonării fiscale. S-a pus problema locului în care sunt vândute bunurile și locurile în care sunt uh, plăt- locurile uh, în care sunt plătite și cum s-ar uh, putea asigura un echilibru. Și, în sfârșit, ați vorbit despre piața internă și ați spus că trebuie să fie deschisă, dar nu și dezarmată. Și cred că este un mod bun de a descrie situația. Aș vrea să știu însă mai în detaliu care este viziunea dumneavoastră asupra pieței doamna Regina Bastos și apoi doamna Elizabeth Schroeter. Doamna Bastos, mai întâi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și profesorului Mario Monti. Atunci când ne vorbește despre strategia de relansare a pieții interne și despre faptul că ar putea împăca această relansare a pieței interne cu exigențele din domeniul social. Domnule profesor, în această perioadă post-criză, vorbiți despre nevoia de consens, dar eu aș vrea să subliniez câteva dificultăți de care ne lovim în viața noastră cotidiană. Ori, aici, în Uniunea Europeană, chiar sau în afara granițelor noastre. În cadrul Uniunii Europene avem consecințe foarte grave ale crizei economice și financiare și atunci statele membre au tendință să redevină protecționiste, să-și valorizeze valorile naționale. Și strategiile pe care le-a lansat Uniunea Europeană până în prezent, că este vorba despre strategia pentru Europa 2020, sau cea pe care o conține raportul dumneavoastră au drept scop să consolideze Europa. Eu sunt în favoarea consolidării Europei, dar ambele uh, strategii sunt convinse că numai dacă există mai multă integrare și armonizare fiscală, socială și mai știu eu ce, vom rezolva criza. Însă haideți să fim realiști. Și atunci, domnule profesor, aș vrea să ne gândim împreună la cele patru libertăți fundamentale. Libertatea de uh, circulație uh, pentru persoane, pentru capitaluri, pentru uh, mărfuri. Și atunci când este vorba despre eliminarea obstacolelor uh, în calea libertății de circulație, Aș vrea să știu dacă este suficient să se uh, uh, recunoască, să spun, diplomele și calificările între diferitele state membre. Dar eu mă întreb cum va fi posibil acest lucru când uneori chiar în uh, cadrul acelui stat membru nu se recunosc toate calificările sau nu există neapărat echivalențe. Și cum vom proceda între țări care au niște tradiții atât de diferite, precum țările din nord și țările din sud? Și cum vom face cu toate acele chestiuni mai ales uh, gestiunea uh, sistemului de asigurări sociale, unde fiecare stat membru vrea să-și păstreze autonomia decizională. Deci cum putem să promovăm mobilitatea lucrătorilor dacă toate statele membre vor să-și salvgardeze propriile sisteme sociale, propriile sisteme de organizare a pieții muncii, etc. Și, în fine, Vă dau un exemplu practic, ceva ce s-a întâmplat recent, în ce privește drepturile la îngrijiri de sănătate. Știți că a existat o tentativă de a permite mobilitatea transfrontalieră pentru a beneficia de îngrijiri de sănătate. Și această tentativă de a promova mobilitatea pacienților dădea dureri de cap sistemelor de asigurări sociale. Și Până la urmă, această tentativă s-a lovit de tot felul de obstacole. Nu s-a ajuns la un acord în cadrul Consiliului pentru că această mobilitate să devină realitate. Deci, aș vrea să ne vorbiți și despre această realitate, dar să ne dați și speranțe în ce privește relansarea economiei economice și că odată cu relansarea o să putem să întărim piața unică și în același timp să avem mai multe libertăți sociale ce euh, bloc-là, et puis le, le professeur répondra. Madame Schroeder. Doamna Schroeder. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pe mine m-ar interesa următorul lucru, și anume să ne dați o viziune mai aprofundată asupra aspectelor dificile ale acestui raport. Unul dintre aceste aspecte dificile sunt serviciile sociale de interes general. Acestea, după tratatul de la Lisabona, nu sunt un subiect uh, care este abordat la nivel european. Statele membre trebuie să se, să se ocupe de finanțarea acestora. Există o barieră între regulile ce ține piața internă și uh, aceste servicii. Nu mergeți atât de departe în raportul dumneavoastră să spuneți asta. De fapt, uh, evitați acest uh, subiect. Este neclar explicat în raportul dumneavoastră. Pe mine asta m-ar interesa. Regulile ce țin de piața internă vor fi incluse și în ceea ce privește uh, regulile, serviciile sociale? sau, pe de altă parte, Comisia va, deci, va fi respectată sau nu va fi respectată această barieră trasă de tratatul de la Lisabona de către Comisie. După părerea dumneavoastră, ca cineva care privește din perspectiva pieții interne ce trebuie să se întâmple pentru ca un serviciu să nu cadă sub aceste aceste reguli ce țin de competitivitate și de competiție, de concurență, ce trebuie făcut pentru ca aspectul social al acestor servicii să fie uh, luat în considerare cu preponderență și nu aspectul economic al acestor uh, servicii. Pentru că se creează Uh, spații gri care fac să fie foarte dificil în aceste servicii să se creeze, uh, să se sublinieze aspectul social al acestor servicii. Astăzi am auzit din partea Fundației Dublin că accesul la servicii depinde din ce în ce mai mult de buzunarul uh, cetățenilor și că se va ajunge la o prăpastie din ce în ce mai mare în acest sens. La această întrebare aș dori un răspuns din partea dumneavoastră. Cum putem soluționa această problemă astfel încât aspectul social să fie din nou preponderent? Vă mulțumesc! Întotdeauna am foarte multe de învățat când vin în fața comisiei dumneavoastră, pentru că Uh, mă confrunt în sfârșit cu lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți uh, mai bine decât le cunosc eu. Se întâmplă mai rar asta cu alte comisii sau Comisia uh, pentru Piața Internă. Așadar, am să iau punctele pe rând. În ceea ce privește cazul Dell și de localizările, dați-mi voie să vă amintesc că, dincolo de drepturile lucrătorilor în cazuri de delocalizare, cred că este important, așa cum am spus și în raport, în primul rând, să se introducă o clauză de condiționalitate la fondurile structurale care să uh, Um, recompenseze statele membre care au fost cele mai disciplinate în aplicarea directivei cu privire la piața unică, astfel încât statele membre să beneficieze de pe urma prezenței pe piața unică, inclusiv um, asta însemnând uneori să primească delocalizări. Însă, trebuie să existe această clauză de condiționalitate la fondurile structurale care uh, recompensează aceste state care nu numai beneficiază de pe urma pieței interne, dar și contribuie la aceasta. Și un alt aspect important, probabil simțit foarte bine în Germania și în Franța, să se uh, facă mai stricte regulile care să uh, Uh, prevină astfel uh, utilizarea fondurilor structurale pentru delocalizare. Doamnă Harkin, nu mi-am dat seama că raportul pentru strategia privind piața unică ar putea fi uh, sexy. Din păcate, subiectul pieței unice nu este foarte sexy. Și cred că asta este o diferență crucială. Multe alte subiecte sunt mult mai atrăgătoare din punct de vedere politic. Toate subiectele discutate în Comisia pentru crize, Criză, de exemplu. Uh, criza este sexy prin definiție. Cred că, de fapt, aspectul politic principal este următorul. Piața unică este, nu este sexy, este gri, este birocratică și are toate dezavantajele posibile. Atâta doar că ea este la baza um, euro, la baza serviciilor financiare, la baza tuturor lucrurilor care acum sunt uh, atrăgătoare din punct de vedere politic din motivele corecte sau greșite. Problema este cum să atragem atenția politică asupra acestui aspect de bază, piața unică. Ați uh, spus că consolidarea fiscală ar putea să ne îndepărteze de creștere. Totuși, eu cred că atunci când opinia publică și piețele sunt perturbate de deficiții și datorii prea mari, consolidarea fiscală poate să uh, îmbunătățească situația, așa numitul efect Ricardo. Deci poate să se ajungă la un fenomen de expansiune um, dar eu cred că pe termen scurt și termen mediu activitatea economică va fi, uh, se va restrânge. Tocmai de aceea cred că este important să se compenseze această lipsă printr-o politică care să stimuleze uh, economia europeană și aici piața unică este foarte importantă. În ceea ce privește coordonarea fiscală, uh, trebuie să vă spun că mulți sunt pentru asta. Unele state membre au oarecare dificultăți, cu... dar eu mă întreb dacă s-a investit suficient efort politic în acest uh, aspect, în coordonarea fiscală? Și cred că răspunsul este nu. Avem nevoie de acțiune pedagogică și politică mult mai uh, puternică și cred că astfel statele membre ar fi mai deschise. Apoi, în al treilea rând, uh, apropo de piața unică deschisă, dar nu uh, neînarmată, ați vrea să știți mai mult, știu că comisarul de Gucht se ocupă de acest subiect. Cred că ar trebui să utilizăm toate pârghile pe care le avem la dispoziție. De exemplu, știu că Parlamentul nu este entuziast cu privire la acordul bilateral cu Corea de Sud, din anumite motive, dar în acest acord este prevăzut un principiu al disciplinei subvențiilor de stat uh, acordate companiilor lucru care nu a fost uh, cazul de fiecare dată în Uniunea Europeană. Doamnă Bastos, aveți uh, cunoștințe foarte concrete cu privire la problemele uh, și obstacolele cu care se confruntă statele membre, mai ales în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale. Ei bine, avem nevoie de o abordare mai largă um, de combatere a unor privilegii de multe ori corporatiste. Am fost uh, impresionat de subiectul uh, inginerilor civili spanioli din Polonia. Atât de mulți uh, nu își găsesc uh, loc de muncă în Spania după boomul construcțiilor. Unii au fost uh, interesați să lucreze în Polonia pentru că acolo este creștere economică, doar că există reguli, dacă mi-amintesc uh, bine, care solicită cunoștința, cunoașterea limbii poloneze. Și mi se pare, într-adevăr, o cerință justificată în cazul unui medic, dar nu sunt sigur că în cazul unui inginer civil aceasta este o cerință atât de strictă. Așadar, avem nevoie de acțiune din partea Comisiei ca autoritate ce ține de concurență și avem nevoie de mai multă acțiune la nivelul, să spunem, controlului reciproc între statele membre. Ați menționat și dreptul la uh, îngrijiri de sănătate, mobilitatea pacienților. Sunt aspecte foarte sensibile, foarte delicate. Cred că uh, este mai degrabă posibil uh, să le abordăm în mod concret dacă sunt uh, unite într-un pachet. Există unele state membre care se opun foarte puternic acest, unui astfel tip de măsuri. Aceste state care se opun unui, unor astfel de măsuri sunt state care, pe de altă parte, și-ar dori uh, poate o mai mare coordonare fiscală. Deci poate s-ar putea crea pachete cu mai multe elemente în ele și uh, astfel poate creând pachete și prin refuzul de a le trata separat, uh, de a trata separat aspectele din acest pachet, am putea obține unele progrese. Doamnă Schröter, Recunosc că um, cunoștințele mele specifice cu privire la aspectele sociale pe care le-ați menționat sunt limitate. Am luat notă de faptul că spuneți că raportul nu merge suficient de în profunzime cu privire la serviciile sociale de interes general Vă asigur că, din punctul de vedere al Comisiei, raportul merge în unele aspecte prea departe. Privește o dimensiune socială robustă și preponderentă în anumite cazuri, mă întreb dacă asta ar trebui să vină prin mai multă armonizare, prin politici sociale la nivel european sau cum aș tinde eu să cred, fără să fiu expert în politici sociale precum dumneavoastră, dacă nu ar fi mai bine să încercăm să eliminăm o serie din produsele secundare ale um, pieței unice care face ca pentru statele membre să fie dificil să urmărească obiectivele sociale. De exemplu, competiția fiscală. Dacă aceasta este necontrolată, va eroda baza fiscală uh, și, practic, va deveni din ce în ce mai dificil pentru statele membre să își uh, structureze politicile sociale. Va fi mai dificil să compenseze uh, perdanții din sectorul economic prin uh, bugetele sale. Asta cred că este important, să se stabilească mai multă libertate în dimensiunea socială. Însă, aceste răspunsuri pe care le-am oferit la ultimele întrebări, um, n-aș vrea să le considerați ca fiind um, Um, foarte uh, profunde. Sunt practic mai mult uh, răspunsuri uh, spontane și cred că dumneavoastră din această comisie puteți să contribuiți în mod semnificativ atunci când se va ajunge la comisie cu această propunere. Doamna Mora și apoi doamna Figueiredo. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule profesor, am citit cu interes uh, întreg raportul dumneavoastră și am o întrebare foarte precisă și foarte concretă. E clar că se poate face o analiză economică, însă în această comisie ne interesează impactul opțiunilor economice asupra femeilor și bărbaților care suportă aceste consecințe. În raportul dumneavoastră doriți să se garanteze o piață unică deschisă și care să nu fie dezarmată față de uh, piața mondială. Aici ne ocupăm de fondul de adaptare la globalizare și constatăm că, dincolo de bunele intenții, uh, lucrătorii și întreprinderile europene suportă impactul acestei crize în mod accelerat. Primim solicitări de ajutoare din ce în ce mai numeroase, din ce în ce mai importante și care afectează din ce în ce mai mulți salariați. Cum să facem pentru a rezista la uh, creșterea competitivității Chinei, Braziliei și altor țări pe o piață deschisă pe care lucrătorii sunt afectați din plin de criză. În al doilea rând, doriți să asigurați mobilitatea geografică a lucrătorilor. Or, vedem că este foarte greu să stimulăm această mobilitate geografică ca și recunoașterea experienței. De fiecare dată când instituim programe, sunt programe reactive și nu programe proactive. Cum putem depăși această criză pentru a interveni mult mai în amonte în privința acestor obiective, mobilitatea lucrătorilor, creșterea calificării profesionale și recunoașterea experienței. Suntem sufocați de concurența exercitată de țările BRIC și de criză și asistăm la concedieri masive și la închideri de întreprinderi care afectează mii de locuri de muncă, așa cum a fost cazul Dell și, din păcate, sunt și multe alte cazuri. Deci, ce putem face în, acest, în această situație? Doamna Ghereto ne-a părăsit, probabil că negociază amendamentele, doamna Figueredo. Domnule comisar, domnule profesor, de la începutul uh, mandatului nostru v-am pus o întrebare pe care vă pun încă o dată. E clar că piața internă este importantă, este unul dintre succesele Uniunii Europene, nu e cazul să o distrugem, însă pe de altă parte, există o neîncredere foarte mare și aceasta din cauza că Uniunea Monetară și Economică nu se bazează pe cei doi piloni și la fel și piața nu se bazează în același timp pe circulația bunurilor și capitalelor pe de o parte și pe de altă parte uh, pe celălalt pilon care este esențial uh, elemente de armonizare fiscală și spun bine armonizare și nu cooperare, venituri minime sociale, uh, transferabilitatea drepturilor sociale și servicii publice consolidate. Vă amintiți fără îndoială că atunci când ați făcut un turneu în capitalele europene și ați făcut uh, o dare de seamă în fața parlamentarilor cu ocazia întâlnirii cu parlamentele naționale organizată de Comisia Economică și Monetară, ne-ați spus cât de greu este să se ajungă la acest echilibru pe piața internă uh, cu uh, acordul statelor membre. am putea foarte bine să avansăm piața internă, să revizuim directiva serviciilor și să spunem că vom uh, face în așa fel încât să avanseze și restul, fără să facem nimic de fapt. Cum putem, deci, să ne asigurăm că piața funcționează și care sunt urmările acestui raport? De exemplu, în domeniul fiscal, propuneți crearea unui grup de lucru uh, coordonat de comisie și așa mai departe. Eu una am auzit că în Consiliu există un grup de lucru care ar trebui să lucreze la aplicarea propunerilor dumneavoastră. Cum credeți că vor evolua lucrurile? Știu că v-ați încheiat misiunea, însă probabil că vă interesează cum va fi utilizat acest raport de către cele trei instituții. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamna Morin ne-a vorbit foarte plastic despre accelerarea concurenței exercitate de țările BRIC și de alte țări. Cred că piața unică singură nu va oferi un răspuns adecvat. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că fragmentarea pieței unice și creșterea naționalismelor nu ar fi în slujba unei Europe competitive. Cred că unele dintre subiectele menționate fac apel la o viziune mai uh, vastă a Uniunii Europene. Uh, resursele financiare, de exemplu, bugetul, uh, perspectivele financiare. E interesant să aflu că acest fond de adaptare la globalizare e un instrument interesant și în același timp, dacă am înțeles bine, nu este un instrument care e la înălțimea uh, provocării uh, cotidiene uh, care rezultă din presiunile la care este supusă economia europeană. Revin la noțiunea de pachet, care ar trebui să fie princip principala acțiune de uh, implementat? Care va fi evoluția viitoare? Vă temeți că va avansa liberalizarea, toată partea care ține de piață și partea socială și fiscală va rămâne la nivelul promisiunilor. Însă cred că acest risc nu se va materializa pentru că voința politică pentru avansarea pieței este foarte limitată în multe state membre dacă nu se fac progrese vizibile pe celălalt front. Dacă nu se fac aceste progrese, cred că riscul sau speranța, cum i-ar spune unii, speranța avansării uh, pieței uh, nu se va materializa. În ceea ce privește urmările acestui raport, voi ști mai multe pe 20 iulie. Președintele Barroso m-a invitat să particip la o reuniune a Colegiului Comisarilor, tocmai pentru a discuta despre urmările acestui raport. Știu că cele trei instituții sunt interesate și uh, sunteți la curent cu raportul uh, de inițiativă din Comisia pentru Piața Internă din Parlamentul uh, European? Văd că comisarii și comisiile din Parlamentul European acordă o mare atenție uh, acțiunilor de întreprins uh, în urma acestui raport, cred că este important să păstrăm coerent acest pachet, pentru că altfel lucrurile nu se vor mișca și cred că Comisia și Consiliul European au un rol esențial. Spun rolul Consiliului European pentru că domeniile la care se referă această strategie de ansamblu țin de Consiliul Competitivitate, Consiliul Afaceri Sociale, Consiliul Ecofin și aș spune că prin definiție dacă vrem să avem o perspectivă de ansamblu acestui pachet, e nevoie de un leadership al președintelui permanent al Consiliului. Sper că își va da seama de faptul că este avantajos să preia aceste elemente și să le integreze în guvernanța economică și la fel și Comisia. Cred că cele trei instituții trebuie să aibă o perspectivă ceva mai de ansamblu decât până în prezent și cred că împărțirea rolurilor este foarte clară. Comisia va rămâne totuși instituția care va avea puterea de inițiativă și care va avea răspunderea de a asigura respectarea tratatelor și de a asigura aplicarea. În ceea ce privește procesul legislativ legat de aspectele legate de relansarea economică, știu că există propuneri pentru ca Parlamentul și Consiliul să preia ideea unui fast track, unei proceduri accelerate de adoptare a legislației, așa cum s-a făcut după adoptarea Cartei Albe a Comisiei de, de lor din 1985, uh, în așa fel încât uh, să fie posibilă o viziune unitară și uh, un proces accelerat. Voi urmări cu foarte mult interes, voi urmări de la distanță progresele dumneavoastră în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc și eu în numele tuturor deputaților. Cred că dezbaterea a fost foarte rotnică. Poate că ar fi trebuit să vă invităm mai devreme, însă mai bine mai târziu decât niciodată. Și e clar că deputații în această comisie sunt foarte interesați de aplicarea acestui pachet și sperăm că va fi un succes pentru noi. Încă o dată mulțumesc! d'en revenir uh, à... Dragi colegi, haideți să revenim la ordinea noastră de zi. Acum îi dau cuvântul și vă rog să fiți cât se poate de sintetici și succinți ca să ne respectăm uh, orarul, deci dau cuvântul doamnei Jean Lambert mai întâi. Mulțumesc, doamnă președintă. Câteva observații în calitatea mea de principal raportor din umbră. Discuțiile despre această directivă cadru devin uh, acum mai importante Uh, pentru că trebuie să vedem, uh, să fim cu toții de acord asupra acestei noțiuni de venit minim, pentru că este foarte important să permitem oamenilor să nu mai fie afectați de sărăcie și să trăiască în niște uh, condiții minime care să fie compatibile cu demnitatea umană. Și vreau să dau și o explicație când vom vota de mâine, trebuie să știți că avem uh, amendamente din partea colegilor scandinavi care ne pun probleme, pentru că există o diferență între salariul minim și venitul minim. E adevărat că în multe state membre există acorduri de branșă în ce privește salariul minim, dar acest lucru nu este uh, la fel cu venitul minim uh, de care trebuie să se bucure cineva atunci când nu mai are un loc de muncă și nu mai beneficiază de uh, securitatea socială. Deci, din, din punct de vedere tehnic, pentru noi această distinție este importantă și uh, ținem la punctul nostru de vedere. Mulțumesc, domnul Adam Cosa și apoi domnul Christensen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, n-am înțeles imediat numele meu. Îmi cer scuze. Am să fiu foarte succint. Mai întâi vreau să îi mulțumesc, doamnei raportor, pentru faptul că a, a abordat acest subiect. Sunt Uh, autorul câtorva propuneri de amendamente în favoarea persoanelor cu un handicap. Aceste persoane, ca să spun așa, suferă dublu pentru că uh, pot și mai ușor să se găsească într-o situație de excludere socială și de socială. În ce privește amendamentele de compromis, eu cred că s-a ajuns la un rezultat bun. Putem să menținem grupurile țintă, care sunt menționate mai multe compromisuri. Este însă important să Ținem cont de, intervi- de serviciile de interes general, e vorba ales de compromisul numărul 4. Originalul, formularea originală din text și amendamentul meu arată că aceste servicii trebuie să fie oferite sau uh, garantate de către stat uh, și de către autoritățile publice și trebuie neapărat să permită persoanelor cu handicap să poată să intre în toate clădirile. Din păcate, aceste infrastructuri lipsesc în general. Și sper că aceste amendamente vor fi susținute de restul membrilor comisiei și uh, mă interesează mult dezbaterea ce privește compromisul M și sper că se vor găsi soluții optime și că vor exist- se vor duce și alte negocieri în ce privește acest punct. Dragi colegi, vă rog din suflet să vă scurtați uh, intervențiile. Acum domnul Christensen are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim doamnei raportor pentru acest raport deosebit de important. Voi fi succint. Împreună cu colegii din Finlanda și Suedia, am depus mai multe amendamente. 67, 44, 100 și ele au fost incluse în uh, compromisurile A, K și A, I, K și M. În versiunea limba franceză totul este în regulă, însă în versiunea limba engleză nu. Mai ales la compromisul I și K. Vă rog frumos să vă uitați la ele. În afară de aceste modificări lingvistice, vă atrag atenția asupra amendamentului 78, unde vă propunem să ștergeți a doua parte a textului și acest lucru nu s-a întâmplat în amendamentul de compromis. Deci vă rog frumos să încercați să scoateți amendamentul 78 din compromis. Noi, noi nu avem nicio problemă cu amendamentul de compromis, vrem să dispară amendamentul numărul 78. Mulțumesc acum domnul Coferate, apoi doamna Rati. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să spun numai două lucruri. Mi se pare că există încă un echivoc din cauza uh, versiunilor lingvistice. Suntem la sfârșitul unui drum care a fost lung și avem încă dificultăți de interpretare. Noi vorbim despre venitul minim garantat, nu de salarul minim garantat. Salarul este fructul muncii, este recompensa pentru munca unei persoane, remunerarea activității sale. Deci, e vorba despre un venit predefinit și mult mai uh, circumscris decât suma despre care vorbim noi sărăcia îi afectează mai ales pe cei care nu au un loc de muncă. E adevărat că există și oameni care au un loc de muncă și sunt săraci, dar noi vrem să-i ajutăm mai ales pe cei care nu au o sursă de venit minim. Ideea salariului minim garantat este una respectabilă, dar care acum este depășită. Acum trebuie să ne gândim la acele componente ale unui venit minim și care, de care duc lipsă multe persoane din Europa. Și apoi mi se pare că munca pe care a făcut-o doamna Figueredo cu raportul din umbră este foarte prețioasă. Dar vreau să fac câteva observații în ce privește compromisul M. Ne întrebăm dacă trebuie să existe o directivă europeană sau nu în domeniu. Eu cred că soluția la care s-a ajuns este una de bun simț, deoarece vorbește despre o eventuală directivă, dar spune că această directivă ar trebui să existe numai dacă se ține cont de diferențele dintre diferitele state membre și eu am salutat uh, acest efort făcut de uh, raportoare. Eu am cerut pur și simplu în amendamentele mele să existe o directivă. Dar faptul că se spune că trebuie să existe flexibilitate, să se recunoască uh, uh, istoria uh, uh și diferențe între statele membre uh, este uh, ceva uh, care mi-a plăcut. și sper ca nimeni să nu aibă vreo problemă cu această um, adăugire. Oricine poate să uh, uh, vrea să primeze propria sa opinie, propria sa tradiție culturală. Dar pentru noi ce contează este ideea de venit minim și componentele uh, venitului minim. Mulțumesc, doamna Rapti a plecat, deci dau cuvântul doamnei Mora și apoi doamnei Ponzilo. Foarte pe scurt, doamnă președintă. Iau cuvântul în numele doamnei Pascal Gruni, care a propus amendamentul numărul 132, pentru ca, în cadrul luptei împotriva sărăciei, statele membre să ia măsuri pentru a preveni uh, precaritatea financiară, evitându-le o situație de, uh, în care nu-și mai pot plăti datoriile. Deci ne dorim să se uh, vorbească în acest raport despre cei care uh, nu mai pot să își plătească datoriile și despre această situație de uh, Uh, îndatorare uh, um, excesivă. Și băncile care uh, nu țin cont de acest lucru ar trebui să fie sancționate. Vă mulțumesc, doamna Grunzili. Mulțumesc. Doamna Ronțuli, mă scuzați. Doamnă președinte, vreau să vă calmez, să vă liniștesc în ce privește starea mea de sănătate. Dar acum, revenind la oile noastre, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor Figueiredo pentru toată munca depusă până acum, însă grupul PPE vrea să facă trei critici și vi le prezint. Mai întâi ce privește directiva cadru asupra venitului minim, noi nu suntem de acord cu această idee, aceste teme trebuie reglementate la nivel național, uh, potrivit principiului de subsidiaritate. Însă, am fi de acord cu ideea ajutoarelor sociale, care sunt deja citate în recomandarea Consiliului 91 441, care definește criterii comune în ce privește sistemele sociale. Nu dorim însă să existe o directivă pentru care avea un caracter obligatoriu. A doua critică, apropo de amendamentul de uh, compromis K și amendamentul 104, sunt de acord cu colega Coșa, colegul Coșa, în ce privește accesul universal, fără bariere fizice sau bariere de comunicare la serviciile publice, dar eu cred că termenul housing, locuințe, n-ar trebui să facă parte din acest amendament. Și aici credem că este vorba despre o competență națională, deci nu ar trebui să fie inclus în acest raport, tocmai pentru că în multe alte legislații naționale se vorbește despre locuințe. În sfârșit, a treia critică la amendamentul de compromis E, uh, amendamentul 33, nu suntem pentru includerea uh, termenului clandestin. Noi cred că e mai bine să vorbim despre imigranți. Nu trebuie să facem distinție între imigranți uh, uh, legali și ilegali. Și celălalt termen e vorba despre, se vorbește despre uh, minorități etnice, printre care romii, noi credem că faptul că ei sunt singularizați este o formă de discriminare și atunci vă rugăm să păstrați numai uh, sintaxa minorități etnice. Vă mulțumesc. Uh, Madame la rapportrice, je redonner la parole. Je vous demande d'être la plus concise possible, même si je... Doamna raportor, uh, vă dau cuvântul ca să trageți concluziile. Obrigada, senhora Presidente. É verdade que é difícil eh, ser brev. Da, doamnă președinte, aveți dreptate. Va fi o sarcină dificilă. Va fi dificil pentru mine să răspund pe scurt la atâtea întrebări. S-a lucrat deja mult la acest subiect și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Mai avem însă unele aspecte nelămurite cu privire la acest amendament de compromis. Cred că unele dintre acestea pot fi rezolvate cu ușurință. Pentru a evita probleme la amendamentul E, care vorbește despre minorități etnice și migranți, cred că am putea să eliminăm referințele specifice. Și nu cred că asta ar trebui să fie vreun, vreo problemă pentru cineva. Așadar vom ruga secretariatul să facă aceste modificări. Trecând mai departe, în ceea ce privește menționarea cuvântului locuință, housing, uh, se pare că PP-ul are două păreri contradictorii în acest sens. Drept urmare, cred că vom rămâne la versiunea actuală a textului. Această formulare, așa cum este ea acum, nu obligă pe nimeni să facă astfel încât toate casele să devină accesibile pentru persoane cu handicap. Mai degrabă subliniem faptul că este necesar să existe locuințe care să fie puse la dispoziția persoanelor cu dizabilități este ceva foarte important, este ceva ce este în textele ONU și a fost prevăzut și în alte texte. Vă rog să-l repetăm și aici. Grupul de lucru uh, inter uh, care, din care fac parte mai multe grupuri sprijină acest uh, princip, principiu. Și este ceva prevăzut și în Convenția ONU. De aceea cred că este important să prevedem acest lucru aici. Cred că și în cadrul PP există viziuni uh, opuse cu privire la acest subiect. Mai există o problemă asupra căreia aș vrea să fac unele clarificări, și anume diferența între salariul minim și venitul minim. Aici discutăm numai despre venitul minim. Dorim să creăm un sistem care nu se bazează pe contribuții, nu se bazează pe salariul minim. Salariul este ceva ce se câștigă pentru o muncă depusă, însă venitul nu se bazează pe o contribuție adusă de către cineva. Este un, nu este vorba de un sistem de recompensă pentru o contribuție. Este vorba de persoane care nu au nicio altă sursă de venit și, drept urmare, statul trebuie să le ofere o, un tip de venit garantat. Despre asta este vorba aici. Așadar, încercăm să găsim o serie de criterii care să garanteze un, un standard minim de viață pentru aceste persoane și, drept urmare, un venit minim. Este ceva la care lucrăm de o vreme bună încoace. Toate statele membre ale Uniunii Europene au luat deja în considerare uh, ce ar putea face în acest domeniu. Multe state membre, din păcate, nu au măsuri clare în acest sens. Sărăcia uh, este un fenomen în creștere, dar noi încercăm să o combatem. Acum dați-mi voie să trec la cel mai problematic punct, și anume directiva cadru. Știm cu toții că acesta este punctul principal. Am câteva idei pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră. Știu că nu va fi toată lumea de acord cu mine, dar voi încerca oricum. La acest amendament. Poate am putea să introducem un amendament oral. Aici aș dori să-i răspund doamnei Lin. Poate am putea elimina cuvintele directivă cadru europeană și să spunem uh, inițiativă legislativă europeană. Știu că există și alte amendamente mai există cu siguranță unul și anume cel cu numărul 88, care face și acesta referire la o directivă cadru și solicită inițierea unei astfel de directive. În calitate de raportor, cred că acest amendament ar putea fi eliminat, pentru că, în continuare, avem amendamentul 88, care discută și el despre uh, Uh, o directivă cadru și care va fi votat separat. Știu că există multe probleme în acest context. Știu că doamnei Lin îi se pare o situație dificilă și că ar accepta poate un astfel de amendament. Așadar, o soluție de compromis. De ce nu discutăm despre o inițiativă europeană? Ar putea fi vorba de un plan de acțiune cu scopul de a crea o inițiativă europeană pentru un venit minim în statele membre și așa mai departe. Iar apoi vorbim despre luarea în considerare a caracteristicilor diferite ale statelor membre și așa mai departe. Așadar, scoatem directivă cadru și spunem o inițiativă europeană. Iar apoi, amendamentul 88 rămâne așa cum este, făcând referire la o directivă cadru europeană. Drept urmare, cei dintre dumneavoastră care doresc o directivă cadru europeană votează pentru amendamentul 88 și, în paralel, votăm amendamentul de compromis M. Este o propunere pe care aș dori uh, să o supun atenției dumneavoastră. Acestea fiind spuse, aș vrea să știu care ar fi opinia grupurilor în acest sens. Poate PPE-ul ar putea să susțină amendamentul de compromis în acest caz? Iar apoi vom vedea dacă uh, încercarea mea de a ajunge la o concluzie a fost într-adevăr utilă. În continuare există oameni care apără ideea unei directive cadru, dar pot să voteze pentru asta la amendamentul 88. Doamnă președinte, ce părere aveți? Am putea să întrebăm raportorii din umbră ce părere au despre asta? Ehm, euh, Eu uh, aș vrea să uh, vorbesc cu raportorul uh, din umbră, însă mai avem două puncte pe ordinea de zi pe care nu le putem deplasa. Poate că celelalte grupuri politice sunt uh, mai pregătite. Pentru, din punctul nostru de vedere, nu e în regulă. O să vorbesc în limba italiană, pentru că e mai ușor. Tanto l'emendamento pentru noi nu este ok, pentru că nu numai amendamentul 88 ne pune probleme și în alte locuri se face despre directivă. Dacă ori punem peste tot inițiativă, deci ștergem directivă sau dacă nu ne menținem poziția. Doamna Ruțolini, dacă am înțeles eu bine, puteți să acceptați amendamentul de compromis M cu modificarea propusă de doamna raportor. Aceasta este întrebarea pe care vă o puneam da, dacă este modificat acest uh, amendament, îl, îl acceptăm. Deci am întrebat, acceptați compromisul cu modificarea adusă de doamna raportor? Asta nu înseamnă că se vor modifica și alte amendamente. Deci, acceptați dacă se reia ideea unei inițiative europene. Dacă mm, sunteți de acord, am să îi spun doamnei raportor mai târziu ce hotărăște grupul nostru. Când o să avem și textul. Dar l-aveți deja, spune doamna președinte. Nu, textul modificat nu l-am. Senhora Presidente, muito obrigada. É, é, o texto é só retirar direct... Doamna președinte, textul se va modifica astfel. Ștergem sintaxa directiva cadru și vorbim despre inițiativa europeană. Iată modificarea pe care vă propun. Alora va bine. Se modifică Bine, atunci suntem de acord. Euh, Monsieur Frédéric Dardenne, Mulțumesc, uh, domnul Darden, uh, cred că nu are obiecții. Doamna Lin, aveam impresia că nu sunteți în sală. Doamna Lin, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș putea accepta eliminarea directivei cadru, ceea ce ar însemna că a suna inițiativa va veni cu un plan de acțiune pentru implementarea inițiativei europene cu privire la revenitul minim în statele membre și cu asta eliminăm directiva cadru și uh, adăugăm uh, inițiativa la nivel european. Sunt de acord. Doamnă Lambert, sunteți uh, de acord? Pentru grupul verzilor, dacă dorește ceva să se exprime, nu. Nu sunt uh, dificultăți. Așa că încheiem cu această, acest punct de pe ordinea de zi. Votăm mâine. Mulțumim tuturor pentru contribuția la elaborarea unei soluții comune și ajungem cu mare întârziere la punctul următor Doamnă Moran, aveți uh, cuvântul pentru examinarea amendamentelor. Cred că nu avem încă amendamentele de compromis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vom încerca să câștigăm timp la discutarea acestui dosar. Aș vrea mai întâi să vă anunț că s-a strecurat o mică greșeală la amendamentul 53 al domnului Endel, se referă la alineatul 12 din proiectul de aviz și nu la alineatul 11. Asta schimbă puțin lucrurile în ceea ce privește ordinea votului. Voiam să vă informez pe toți. Aș vrea să spun că acest raport pentru aviz a fost scris înainte de audierile din Comisia pentru Bugete și uh, înainte de audierile cu privire la societăți, societățile de transfer și înainte de misiunea de studiu în Irlanda și este motivul pentru care 10 amendamente au fost cosemnate de către membrii delegației în Irlanda. zece sunt semnate, deci, de membrii delegației. E vorba despre o delegație la care au participat cinci grupuri politice. Nu sunt amendamente de compromis, pentru că am cooperat atât de mult încât amendamentele elaborate merg în direcția pe care o împărtășim cu toții în direcția unei mai mari integrări a salariaților, a unui dialog social sporit. De asemenea, ne dorim o mai mare implicare a statelor și a edililor la nivel național și local, fără ca statele să adauge constrângeri Uh, la acest uh, fond, acest fond care s-a dorit a fi flexibil și este motivul pentru care suntem foarte motivați ca această flexibilitate să rămână. De altfel, utilitatea sa decurge din acest caracter flexibil. Mă voi mulțumi să vorbesc despre câteva amendamente ceva mai complexe în privința cărora avem nevoie de uh, o analiză colectivă. Mă gândesc mai ales la amendamentul 10 propus de doamna Cornelisen, care a făcut parte din misiunea noastră în Irlanda. Nu știu dacă este în sală, dar este aici, o văd. Uh, Într-adevăr, amendamentul acesta, 10, cere comisiei să prelungească termenul la 36 de luni, ori am încercat să aprofundăm utilizarea acestui fond și am văzut că acest fond nu se substituie unei politici uh, structurale, așa că propun să menținem utilizarea acestui fond pentru situațiile dificile momentane și uh, ar trebui să se lege de Fondul Social European în privința anumitor politici structurale. Este ceea ce i-am propus doamnei Cornelisen. Al doilea punct se referă la amendamentul 15, care este propus de domnul Darden. În acest amendament este vorba despre integrarea partenerilor sociali ceea ce este cât se poate de firesc și uh, formularea aceasta este mult mai potrivită. Am uh, trecut și în amendamente acest deziderat de a implica partenerii sociali și am văzut în Irlanda că nu erau parteneri sociali și din cauza asta lucrurile nu s-au petrecut bine. Cred totuși că ar trebui să solicităm un vot pe părți pentru ultima parte a amendamentului 15, dacă este menținut uh, așa cum e el acum, pentru a se pregăti cererea, ori amintesc că cererea este națională și e întotdeauna națională. Deci pot să se poarte consultări înainte, însă partenerii sociali nu joacă un rol în pregătirea cererii, solicitării. Pentru că solicitarea parvine din partea statelor. Continui cu amendamentul 22. Doamna Ria Omen solicită o intervenție rapidă și eficace a fondului în cazul în care există riscul unor concedieri masive. Fondul nu este mobilizabil însă atunci când există un risc, ci doar după concedieri masive, deci nu trebuie confundate cele două situații. Un punct care se referă la amendamentele 35 și 43 este un punct care ține poate mai degrabă de traducere, însă subliniez acest lucru aici. Se vorbește despre uh, bons emploi în traducerea franceză, posturi bune, în spaniolă se vorbește despre posturi de calitate și în uh, traducerea germană se vorbește despre posturi precare. Nu e deloc ușor să îți dai seama despre ce e vorba și aș vrea foarte mult să știu ce s-a urmărit prin această sintagmă. Nu știu dacă amendamentul acesta era util sau bun, uh, pentru că uh, poate că precar s-a înțeles aici uh, ca însemnând de calitate, nu știu. Ajung la amendamentul 48, pentru ultima parte am putea solicita un vot separat. E o problemă în privința căreia vă atrag atenția. E vorba despre cetățenii care nu sunt, ă, persoanele care nu sunt cetățene, cetățenii unui stat membru, care sunt uh, eligibil pentru mobilizarea fondului. Și citesc chiar dacă rezidează într-o altă țară a membrei a Uniunii Europene. Se lasă de înțeles că fondul poate fi mobilizat pentru salariați care nu sunt membri ai Uniunii Europene. Deci uh, avem aici o problemă cu utilizarea fondului. În prima parte vedem că solicitarea se face la nivel național pentru lucrători care sunt în statul respectiv, ori în partea a doua apare o problemă pentru că se vorbește despre lucrători care se pot deplasa sau chiar să fie în altă parte, polonezi care să fie în Irlanda și care apoi se întorc în Polonia sau uh, Uh, în altă țară membră. Deci, uh, această formulare nu corespunde cu uh, situațiile în care se mobilizează fondul. Am vrut să fiu cât mai rapidă. Mulțumesc, doamna Harkin și apoi doamna Cornelisen. Mulțumesc. Excellent cooperation all of this. I've a... Mulțumesc doamnei Moran pentru cooperare și pentru uh, raportul excelent. La amendamentul 5 al doamnei Cornelison, formularea, în momentul în care sunt anunțate disponibilizările, nu în momentul în care au fost deja efectuate, este o problemă de formulare, aș spune eu. Apoi aș dori să mă refer la următorul amendament al dumneavoastră, doamnă președintă, amendamentul 12. Sunt de acord cu implicarea partenerilor sociali Însă dumneavoastră vorbiți despre parteneri sociali care ajută în mod autentic la crearea de planuri de conversie. Um, am înțeles deja că se discută uh, despre o aplicare națională, de aplicarea uh, de către statul membru, însă oricine solicită um, cooperare uh, din partea um, partenerilor sociali, sunt de acord cu asta. acolo unde se spune să promovăm dialogul social în cooperare cu antreprenorii. Nu știu cum putem face asta în cooperare cu antreprenorii. Sunt de acord că aici este nevoie de un vot pe părți. La amendamentul 17, cred că analizăm legislația națională. Am un semn de întrebare la uh, amendamentul 19, nu l-aș putea sprijini în totalitate. Amendamentul 23 am o întrebare uh, nu l-am semnat pentru că se spune regulamentul trebuie să fie modificat astfel încât să se includă toți lucrătorii disponibilitați, disponibilizați cu, în urma acelui eveniment în uh, ramura respectivă. Eu credeam că, de fapt, este deja prevăzut acest lucru. Din nou, amendamentul 24 al doamnei Cornelison vorbește despre uh, trecerea, despre depășirea segregării uh, Uh, lucrătorilor care sunt eligibili pentru FEG și uh, alți lucrători. Ne-a uh, frapat acest lucru la Limerick. FEG este uh, ceva care vine din partea Uniunii Europene și nu cred că putem să depășim segregarea și nu cred că o putem face în contextul Fondului European de Adaptare la Globalizare. La amendamentul 31 este solicitat un vot separat uh, nimic greșit cu ideea respectivă, dar cred că în contextul actual nu putem, cred, să facem acest lucru în cadrul FEG. Apoi, bineînțeles, aspectul ce ține de locuri de muncă bune și traducerea, sunt de acord. Apoi, la liniatul 7 există o serie de probleme. Cred că am văzut că raportorul sprijină aceste amendamente și, în general, le-aș sprijini și eu. Însă sunt de părere că dacă toate acestea sunt adoptate, vom avea la final o listă întreagă, locuri de muncă durabile, sustenabile, bune, uh, pe termen lung uh, și așa mai departe. Nu știu care va fi rezultatul. Amendamentul 40. Nu pot să-l sprijin, pentru că se spune disponibilizări uh, datorate globalizării între statele membre. Cred că asta ar însemna să instituționalizăm cazul DEL Amendamentul 44, finalul acestuia, când se vorbește despre locuri de muncă într-un sector care va rămâne viabil. Poate ar trebui să spunem locuri de muncă durabile. Ar fi mai potrivit. Și închei cu asta amendamentul doamnei Cornelison când este vorba de resortisanții într-un alt stat membru um, sau într-o altă țară. Uh, ar trebui să fie stat membru Uh, și în plus nu cunoaștem aspectele juridice ce țin de asta. Și pentru a doua oară, în ultimul rând, amendamentul 50 este vorba de companii naționale și a se crea investiții pentru a uh, descuraja dumpingul social. Mi se pare ok cea de-a doua parte, dar prima parte mm, ar putea să nu fie posibilă. Îmi pare rău, nu găsesc amendamentul acum. Știu că doamna Cornelison are un amendament de extindere a termenului la 36 de luni. Știu că raportorul nu este pentru. Vă opresc, vă întrerup pentru că este o intervenție mult prea lungă. Vă rog să negociați pe care pe care e bilaterală cu doamna Moran. Acum ultimul vorbitor, uh, foarte pe scurt, doamna Cornelisen, pentru ca să putem să dăm cuvântul invitatului nostru. Deci vă rog, foarte pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să spun lucrurile foarte rapid. Suntem de acord în ce privește lacunele fondului, dar soluțiile noastre sunt uh, oarecum uh, diferite. Cu toate suntem de acord cu faptul că banii trebuie să fie puși la dispoziție într-un timp mai scurt. Dar uh, este clar că ar trebui și o revizuire a cadrului financiar uh, plurianual. S-a vorbit despre aspectele lingvistice, uh, da, dacă e nevoie să schimbăm lucrurile, să schimbăm formularea, sunt de acord să o fac. Multe amendamente vorbesc despre o linie bugetară separată. În amendamentul numărul 5 eu am încercat să propun să nu um, ajungem imediat la soluția aceasta, ci mai degrabă să stabilim niște criterii. Vrem ca acest fond să fie mai rapid, uh, mai inclusiv, și să lăsăm uh, Comisiei Europene atrea să vină cu propuneri și idei uh, minunate și apoi noi să uh, dăm un aviz asupra acestor inițiative ale Comisiei și să schimbăm regulamentul. N-am înțeles foarte bine de ce doamna Moran nu era de acord cu amendamentul nostru apropo de faptul că era nevoie de uh, o infrastructură de reintegrare chiar și după ce fondul a intervenit și în general durează cam jumătate de an înainte să înceapă uh, să se simte efectele intervenției. Și până acum era foarte dificil de respectat calendarul. În ultimii doi ani acest lucru a fost practic imposibil. dacă nu se dorește citarea de cifre, eu pot să fiu de acord cu aceasta. Țin foarte mult însă la acele amendamente care vorbesc despre implicarea lucrătorilor în faza de punere în aplicare, ca de exemplu amendamentul 11, 16. S-a vorbit despre nevoia de asistență tehnică, de exemplu, uh, s-a vorbit despre un grant de 35 de mii de euro care ar putea fi acordat statelor membre pentru schimburi de bune practici. Eu cred că ar fi bine să se organizeze schimburi de experiență și între lucrătorii înșiși. Cei din Irlanda au făcut uh, un, un lucru minunat, sau organizat pur și simplu de la zero și ar fi foarte bine dacă toată lumea ar putea să se inspire din munca lor. Și amendamentul numărul 48, apropo de non, uh, de persoanele care nu sunt de acea, aceeași naționalitate, președinta, doamnă Cornelisen, îmi pare rău să vă întrerup, Vă rog frumos să discutați uh, în bilateral cu doamna Mora. În această fază oricum nu vor apărea elemente noi. Dacă dumnea ei va dori să-și modifice textul ca să țină cont de cererile unora și a celorlalți, cred că îl va transmite. Și mesajul pe care vreau să vi-l transmit este următorul. Ținând cont de discuția de la Comisia de Bugete, cred că este foarte important și acest lucru ar putea să fie conținut într-un amendament oral. Deci, cum spuneam, este foarte important ca avizul care va fi votat în comisia noastră să stipuleze că vrem ca acest fond să aibă o durată de viață nelimitată și, pe de altă parte, că ne dorim ca simplificările și derogările care au fost acordate în aceste circunstanțe de criză să devină permanente. pentru că s-a dezbătut despre aceste lucruri la Comisia de Bugete. Da, doamnă Moran, știu că asta credeți și dumneavoastră. Este inclus în raport. Știu. Dar să nu uitați că la Comisia de Bugete vor reapărea aceleași puncte de vedere ca și atunci când acest fond a fost creat. Dacă toate aceste lucruri sunt deja în raportul dumneavoastră, cu atât mai bine, dar să ținem minte că acest text trebuie să fie foarte clar asupra acestor puncte. Doamnă Moran, știu că doreați să luați cuvântul ca să răspundeți. Dar vă rog frumos să discutați în bilateral cu colegii. Da, dar vreau să invit pe colegi să uh, um, vină să mă uh, caute cât mai repede ca să putem să ne acordăm punctele de vedere. Da, spune doamna președintă, uh, um, cum nu avem niciunul dintre noi darul ubicuității, cred că nu avem de ales decât uh, făcând asemenea negocieri. Acum, vreau să urez bun venit uh, invitațiilor noștri. pentru că este vorba despre un subiect care uh, ne interesează atât uh, pe noi, cât și pe uh, cât și alte comisii. Deci acum am să-i dau cuvântul uh, invitatului nostru. The, the, the floor should be given to the authors and... Mulțumesc. Cred că a trebuit să dăm cuvântul autorilor pentru că suntem aici pentru a asculta. În orice caz, uh, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici și să profit de această ocazie de faptul că suntem împreună, așezați alături în această comisie și în plenară stăm uh, alături. Și acest document se referă la comerț și mi se pare ca atare firesc să fim prezenți amândoi la această prezentare. Am citit sinteza acestei cărți. Cred că este o carte și o cercetare foarte importantă, nu în ultimul rând, în ceea ce privește impactul fluxurilor comerciale asupra uh, șomajului, reducerile de salarii și așa mai departe. Și e o carte importantă și uh, în ceea ce privește învățămintele pe care le putem uh, desprinde în privința modurilor în care guvernele vor putea răspunde la crizele viitoare. Aș vrea, deci, să îi felicit pe autori pentru acest studiu important și pentru această carte și cred că ar trebui să le auzim concluziile și să ascultăm uh, recomandările pe care ni le fac, uh, care s-ar putea dovedi utile pe viitor. Mulțumesc pentru această introducere. Îi dau cuvântul expertului din partea Organizației Internaționale a Muncii, doamnei Marion Jansen. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această introducere și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă exprim astăzi aici aș vrea să prezint această publicație pe care am dat-o publicității luni. O veți putea vedea pe ecran. Este disponibilă pe site-ul Organizației Internaționale a Muncii. Se pare că slide-urile nu vor fi uh, prezentate pe ecrane, așa că voi face această prezentare oral și aveți și uh, copii uh, pe birourile dumneavoastră. Această carte se înscrie în eforturile OIM cu privire la dimensiunea socială a globalizării și corespunde eforturile făcute de alte organizații internaționale, am lansat această, aceste eforturi la o conferință la care participa, coorganizată de fapt de Banca Mondială și la care participa și Organizația Internațională a Migrațiilor. Domeniul globalizării și domeniul ocupării forței de muncă se bucură deci de foarte mult interes în această perioadă, în parte și din cauza crizei. În această carte am încercat să analizăm și să vedem cum anume o criză care s-a declanșat într-o țară, în domeniul financiar, s-a transmis economiei reale și cum anume s-a transmis dintr-o țară în celelalte țări sfârșind prin a afecta majoritatea țărilor lumii. Este o criză care a răspândit întreaga, în întreaga lume, nu este o criză regională. Și unul dintre factorii care au dus la transmiterea acestei crize a fost comerțul. Așa că în carte analizăm felul în care comerțul a dus la răspândirea crizei de la țară la țară și cum a afectat această criză ocuparea forței de muncă. Comerțul s-a prăbușit practic în timpul crizei. Nu am mai văzut uh, niciodată uh, un fenomen asemănător. Comerțul a scăzut mult mai mult decât uh, PIB-ul la nivel mondial. În 2009 scăderea a fost de circa 12%. PIB-ul global a scăzut cu circa 3%. Și această scădere drastică s-a datorat faptului că țările sunt atât de integrate în zilele noastre și există lanțuri de aprovizionare globale. Dacă un consumator dintr-o țară nu cumpără un automobil, producția de um, cauciucuri, de pneuri dintr-o altă țară este afectată și acest lucru afectează comerțul în foarte multe țări. De unde și scăderea ocupării. Ocuparea a scăzut cel mai mult în țările care sunt uh, dependente de export în sectoarele afectate de criză. Sectoarele acestea sunt uh, sectorul uh, prelucrării metalelor, sectorul carburanților și sectorul construcției de automobile. Țări cum ar fi Ucraina sau Liberia, Liberia care um, fabrică cauciuc pentru pneuri, aceste țări au fost foarte afectate. Multe țări au fost afectate, locurile de muncă în industria de prelucrare au, au scăzut foarte mult în Statele Unite și chiar și mai mult în Europa, însă locurile de muncă au uh, scăzut de asemenea mult în Asia. În alte sectoare, uh, Ocuparea s-a menținut în uh, Asia, însă a scăzut în Statele Unite și în Europa, de exemplu în sectorul construcțiilor și în sectorul distribuției. Ocuparea a fost mai uh, afectată în Europa și în Statele Unite și comerțul a fost afectat peste tot. Au uh, scăzut numărul de locuri de muncă, au scăzut salariile și uh, anumite persoane au părăsit piața muncii. Din cauza acestor efecte diverse, este foarte greu să măsori ce s-a întâmplat pe piața muncii. Într-o țară au fost afectate locurile de muncă, numărul de locuri de muncă, în altă țară au fost mai afectate salariile și există de asemenea diferențe între sectoare și de aceea este greu să generalizezi și să uh, spui care a fost efectul uh, global pentru a înțelege mai bine care a fost rolul comerțului asupra ocupării, am analizat uh, situația fiecarei țări în parte și uh, ne-am concentrat asupra economiilor în curs de dezvoltare și asupra economiilor emergente și Organizația Internațională a Muncii a consiliat aceste țări în ceea ce privește răspunsul la criză. Am lucrat cu Ucraina, Liberia, Uganda, India, Africa de Sud, Brazilia și Egipt. Acolo am uh, făcut evaluări în privința efectelor comerțului asupra șomajului. Și o să vă spun cam care sunt concluziile la care am ajuns în aceste țări. Veți spune că sunt țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene și este adevărat, însă concluziile la care am ajuns sunt relevante și pentru țările Uniunii Europene. În uh, Ucraina ni s-a cerut să analizăm rolul jucat de concentrarea exporturilor în această criză. Ucraina a fost afectată de un șoc financiar, însă a fost și mai afectată de pierderea exporturilor în sectorul metalurgiei. Ni s-a cerut să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat și să uh, oferim consiliere pentru a stimula diversificarea exporturilor. Ceea ce am aflat a fost că Ucraina nu afecta, nu exporta doar în sectoarele cele mai afectate, ci și spre regiunile cele mai afectate. Majoritatea partenerilor sunt țări din uh, Commonwealth și din Europa Occidentală și ambele regiuni au fost uh, afectate de criză, PIB-ul a scăzut, importurile au scăzut. Ucraina exportă foarte puțin în Asia, în uh, India și China și puțin în Brazilia. Deci problema nu era doar concentrarea sectorilor, ci și uh, partenerii de export. Și am sfătuit uh, această țară să își diversifice exporturile pentru a le îndrepta și spre alte regiuni. De asemenea, am oferit consiliere pentru a se face schimbări instituționale în așa fel încât să se obțină investiții de capital și investiții în abilități, în așa fel încât să se crească valoarea adăugată a exporturilor și în așa fel încât să se diversifice sectoarele de export. Ucraina a pierdut locuri de muncă în multe sectoare, șomajul a scăzut cu peste 15%, ceea ce este foarte mult. Unul dintre sectoarele în care s-au păzut, pierdut cele mai multe locuri de muncă a fost în sectorul mineralelor. Foarte multe locuri de muncă s-au pierdut în acest sector. Este un sector care oferă materie primă pentru sectoarele uh, de export, industria metalurgică, de exemplu. Și din cauza că producția metalurgică a scăzut, nici sectorul uh, materiilor prime nu a putut să producă. Acest lucru arată că, chiar dacă sectorul metalurgic a fost cel mai afectat, s-a creat un efect de șomaj și în sectoarele care nu exportau. Deci au existat efecte indirecte și acest lucru arată cât de importante sunt aceste efecte indirecte. Pentru că ce se întâmplă în timpul unei crize comerciale este că guvernul vrea să sprijine sectorul afectat. Însă dacă nu acord subvenții decât sectorului energetic, de exemplu, sau sector, sectoarelor de export, și aceste sectoare nu pot uh, exporta pentru că nu există parteneri și furnizorii sunt afectați și de aceea este important să se înțeleagă efectele indirecte. Pentru cei care urmăresc slide-urile, sar niște slide-uri și ajung la Africa de Sud. În Africa de Sud am reușit să facem o analiză uh, mai complexă, am folosit date mai uh, numeroase și am folosit modele cantitative. Aceste modele sunt poate cam teoretice, însă permit măsurarea impactului unui șoc și permit măsurarea efectelor indirecte ne permit să vedem cum se deplasează o problemă de la sectoarele de export spre celelalte sectoare. Una dintre concluziile interesante a fost că am estimat că se vor pierde circa 900 de mii de locuri de muncă în Africa de Sud și, într-adevăr, cifra s-a apropiat de cea reală, Însă și mai important, 390.000 de pierderi de locuri de muncă s-au datorat efectelor indirecte, în special efectele asupra venitului. Ce înseamnă asta? În sectorul uh, de export se pierd locuri de muncă, veniturile scad, persoanele afectate cheltuie mai puțini bani, merg mai puțin la restaurant și, ca atare, celelalte sectoare din economie sunt afectate. Și ce am aflat este că aceste efecte indirecte sunt uriașe. Jumătate din efectul total asupra economiei este un efect indirect și de aceea este atât de important ca oamenii politici să fie conștienți de asta, pentru că trebuie ca atunci când se iau măsuri să se ia și măsuri împotriva acestor efecte indirecte. Am aflat că aceste efecte indirecte se materializează foarte rapid. Nu durează un an, durează câteva luni Chiar dacă șocul este temporar, chiar dacă criza durează doar un an și afectează doar câteva sectoare, este foarte probabil să se răspândească și în celelalte sectoare foarte rapid. Și tocmai acest fenomen trebuie evitat. Am uh, încercat să vedem și cine sunt cei afectați de aceste șocuri săracii, bogații, cei slab calificați, bine calificați, bărbații, femeile și am reușit să facem acest lucru în Africa de Sud și în Brazilia. În Africa de Sud am aflat că sunt uh, afectate mai degrabă persoanele aflate în mediul urban, însă am aflat de asemenea că toate Uh, păturile sociale au avut de pierdut. Cei bogați au avut cel mai mult de pierdut și probabil este și pentru că sunt cei care sunt cei mai integrați în economia mondială și Qatar au avut cel mai mult de pierdut din, urm, din cauza crizei. În uh, Brazilia am uh, analizat cum s-au descurcat deținătorii de venituri, de capital și deținătorii de terenuri. Deținătorii de capitaluri au fost foarte afectați de șocul comercial, dar și cei care aveau venituri medii și scăzute. Deci cei mai afectați au fost deținătorii de capitaluri, persoanele care sunt în general bogate și cei foarte săraci în ceea ce privește clasa mijlocie, lucrurile nu au stat foarte prost. Probabil că lucrurile acestea depind de structura de export a țării. Exporturile braziliene sunt exporturi intensive în forță de muncă. În alte țări, cum ar fi Ucraina, au fost afectate mai tare persoanele care obțin, câștigă venituri medii. În Brazilia am putut de asemenea să analizăm bugetul. Cum este afectat bugetul de un șoc comercial ca cel la care am asistat? Am uh, măsurat pierderile legate de taxele vamale, de asemenea pierderile de, legate de um, TVA. Și am uh, presupus că se dorește un buget echilibrat și am presupus că se cresc uh, taxele, impozitele pentru a se menține un buget echilibrat. Am aflat că o țară, că Brazilia trebuie, Brazilia trebuie să-și uh, crească impozitele cu 5% pentru a și menține bugetul echilibrat și aceasta pentru că este o țară mare este o țară relativ rezistentă, nu a înregistrat un șoc financiar, nu am ținut cont de pachetele stimulative, am avut în vedere doar pierderea de venituri din cauza încetinirii creșterii economice și pentru a um, contrabalansa această scădere trebuiau să um, crească impozitele cu 5%. Asta pentru a vă da seama de uh, presiunile fiscale generate de acest șoc. From European Union countries. Liberia este o țară foarte diferită de statele membre ale Uniunii Europene. N-am putut să utilizăm niciun fel de model pentru că nu avem date. Pentru a analiza situația dintr-o astfel de țară, trebuie să mergi acolo, la fața locului, să sapi după orice fel de date găsești și pentru a afla date cu privire la șomaș, trebuie să vorbești cu oameni, cu părțile interesate, cu partenerii sociali și exact asta am și făcut. De ce mă refer la Liberia, având în vedere faptul că este o țară atât de diferită de statele membre ale Uniunii Europene? În Liberia am găsit exemple interesante cu privire la, la volatilitate și la modul în care aceasta a afectat economia pe termen lung și cum poate aceasta să afecteze creșterea pe termen lung. De ce? În ceea ce privește volatilitatea, companiile așteaptă să facă investiții, le teamă din cauza incertitudinii. Nu există investiții, nu există creștere. În state precum Liberia, veniturile scad, gospodările care nu au venit migrează și nu mai trimit copiii la școală, mai ales fetele. Mai puțină educație, mai puțină productivitate în viitor, mai puțină creștere. În plus, poate fi afectată uh, puterea de negociere a guvernului în astfel de momente. În acest moment, Liberia negocia uh, concesiuni uh, de minerit uh, cu anumite firme și pentru că situația era uh, gravă și avea, guvernul avea nevoie de investiții au obținut mai puține în negocieri, ce, mai puține lucruri în negocieri, ceea ce a însemnat mai, ceea ce înseamnă mai puține venituri pentru viitor. Așadar, volatilitatea dăunează creșterii. Așadar, pentru trebuie găsite căi să se reducă această volatilitate. Este un aspect foarte important. În diferite țări am dif- utilizat diferite căi de a analiza impactul asupra șomajului. Continuăm să facem acest lucru, printre altele și în contextul unui proiect de anvergură finanțat de către Comisia Europeană, se, refer, se numește uh, analizarea și abordarea problemelor uh, și efectelor uh, de pe urma comerțului este un proiect la care lucrăm la ora actuală împreună și cu, asist- cu sprijinul um, Comisiei Europene. Ce facem în ceea ce privește politicile? Chiar dinainte de criză au existat uh, apeluri pentru mai multă coerență în uh, crearea politicilor. Pe în domeniul comerțului, finanța, finanțelor, în domeniul ocupării, astfel încât politicile să fie coerente, să nu se contrazică reciproc. Uh, Ceea ce încercăm să facem în această carte este să vedem dacă este posibil să existe mesaje coerente în timpul unei crize precum aceasta. Dacă analizăm politicile cu privire la crize din, uh, din punctul de vedere al uh, ocupării și din punctul de vedere al comerțului. Am analizat datele noastre Uh, pactul global cu privire la ocupare și am uh, analizat și um, mesaje venind de la alte organizații, cum ar fi OMC mai ales. Și am vrut să vedem dacă aceste mesaje ce țin de politici corespund sau se contrazic. Deci, din toate părțile a existat consens la nivel politic că ar fi uh, neindicat să se cadă într-o spirală a protecționismului. Și uh, pactul global cu privire la ocupare continuă avertizare împotriva protecționismului și OMC, uh, de asemenea, uh, este de aceeași părere. În timpul crizei au existat multe temeri că uh, fi, criza financiară va afecta comerțul pentru că exportatorii nu vor avea acces la credite de export, acestea fiind importante pentru a plăti astfel de exporturi. Așadar, s-a solicitat din partea guvernelor ajutor pentru astfel de credite de export. Aproximativ 250 de miliarde uh, au fost alocate în acest sens. În alte țări, precum Marocul, de exemplu, s-a văzut că uh, statele au pus la dispoziție astfel de credite, dar um, producătorii nu le-au utilizat. Nu pentru că nu au putut să-și financeze exportul, ci pentru că nu mai era cerere pentru produsele lor. Problema așadar a fost una de cerere și nu una de finanțare. Iată, o politică ce nu a fost utilă în multe uh, țări în curs de dezvoltare și în economii emergente. Apoi am analizat politicile sectoriale. De ce? Este vorba de politici care se adresează unor anumite sectoare sau anumitor, uh, unor anumite uh, companii. De exemplu, industria autom uh, automobilelor, industria metalurgică în Ucraina și așa mai departe. Acest tip de politici nu sunt uh, foarte binevenite conform acordurilor OMC subvențiile pentru companii exportatoare sunt interzise și subvențiile uh, pentru uh, anumite sectoare pot fi uh, contestate de către alte state. Astfel de politici sectoriale sunt considerate indezirabile din punct de vedere al comerțului. Același lucru reiese și din mesajele din partea G20. pactul global al Organizației Internaționale a Muncii sprijină astfel de uh, ajutoare acordate unui sector. Aici am putea găsi o contradicție între politici. Însă, foarte interesant, un mesaj trimis de OMC și OCDE către G20. Se face diferența între sectoarele care sprijină capitalul și sectoarele care sprijină ocuparea. Și recomandarea s-a făcut ca uh, Um, măsurile uh, ce uh, țin de capital să fie um, contracarate mai rapid, pentru că ele duc la distorsiuni mai mari decât cele care sprijină sectoare care creează locuri de muncă. Și s-a explicat, chiar din partea OMC, de ce, din, partea, din punctul lor de vedere, măsurile ce sprijină uh, crearea de locuri de muncă sunt mai indicate decât cele care uh, țintesc domeniul ce ține de capital. O excepție în această discuție se referă la infrastructură. Infrastructura a fost foarte uh, puternic luată în considerare în uh, măsurile de stimulare a, a economiei, s-au cheltuit foarte mulți bani și nici nu sunt uh, măsuri care sunt uh, considerate de către OMC ca măsuri care să creeze distorsiuni. În al doilea rând, investițiile în infrastructură pot să um, faciliteze comerțul. În plus, sunt, um, este un domeniu care ajută la crearea locurilor de muncă pentru că este nevoie de foarte multă forță de muncă în acest um, domeniu. Apoi, măsurile uh, care uh, transversează diferite sectoare. Nu se adresează un anumit sector sau unei anumite companii, ci unui anumit grup uh, de persoane. Tinerii, vârstnicii, șomerii. Nu este vorba de un sector, ci este vorba de măsuri transsectoriale. Este vorba de, așadar, grupuri de populație. Aceste politici nu sunt considerate nici de către OMC ca producând distorsiuni ale concurenței. Ele pot uh, contracara efectele atât directe cât și indirecte ale unui comerț, uh, a unui șoc uh, în comerț. Dacă o persoană este șomeră, va beneficia uh, de ajutor fie că a fost uh, disponibilizată într-un sector afectat direct sau afectat indirect. Deci, iată, o caracteristică Uh, dezirabilă. Și Banca Mondială uh, și alte organizații au arătat că astfel de măsuri transectoriale sunt foarte eficiente uh, în acest sens, mai ales dacă există dinaintea crizei, așa numitul program Bolsa Familia din Brazilia, a fost uh, pus în aplicare, a fost uh, a intervenit automat uh, iar guvernul a putut foarte ușor să schimbe natura programului, să crească domeniul său de aplicare, astfel încât să le extindă la mai multe familii, pentru că acest program exista deja. Odată ce există, este mai ușor să se facă modificări. A pune pe picioare un program în timpul unei crize este foarte dificil. Așadar, politici transsectoriale, uh, măsuri ce ar fi de genul uh, sistemului de securitate sociale sunt uh, foarte eficiente în timpuri de criză. Lucru care s-a văzut și în timpul acestei crize, dar care s-a văzut și în timpul altor crize, cum ar fi criza asiatică de acum câțiva ani. Ce am mai văzut în timpul uh, muncii noastre? Am văzut că efectele uh, în ceea ce privește ocuparea de pe urma uh, comerțului au fost foarte mari în unele state membre, și cel puțin semnificative în altele. Am văzut că efectele în ceea ce privește venitul sunt foarte rapide. Uh, bineînțeles, există și alte, um, alți factori, nu numai comerțul. Am observat că distribuția este afectată, distribuția venitului, dar modul în care ea este afectată depinde de țară și um, de ce exporturi are această țară. În plus, am văzut că volatilitatea poate avea efecte pe termen lung asupra creșterii uh, din cauza uh, lipsei investițiilor din aceste momente. La nivelul de politici, cred că tipul de studiu pe care l-am efectuat este util atunci când dorim să creștem coerența măsurilor politice în diferite domenii. Studiul a fost uh, binevenit în alte organizații. Există un acord generalizat că se dorește protecția împotriva unor astfel de șocuri, șocuri care afectează, care lovesc la nivel individual foarte puternic. În plus, s-a văzut că sistemele precum uh, sistemele sociale sau cele de uh, transfer de venit care se adresează unor grupuri de populație vulnerabile sunt foarte eficace și nu duc la distorsiuni ale comerțului. Așadar, sunt uh, instrumente care uh, ajută la coerență. Măsurile Costă bani, orice măsuri în timpul unei crize uh, solicită fonduri, de aceea este foarte important să existe un buget stabil uh, și să, ca acesta să fie creat în perioade de uh, creștere. Am văzut în ce măsură bugetele sunt afectate în mod negativ în timpul crizei bineînțeles, crearea unui buget social solid nu trebuie să afecteze crearea unui uh, sistem social, pentru că dacă vom avea din nou o criză, aceste uh, sisteme de protecție sociale vor fi necesare și dacă vor fi uh, um, în poziție, vor uh, fi și foarte utile pentru combaterea crizei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim. A fost un studiu care uh, cred că ne-a fost util tuturor. Am aflat deosebit de multe lucruri. Îmi pare rău că totul s-a făcut atât de târziu seara, deci nu este prea multă lume prezentă în sală, dar știu că um, colegii vor primi uh, un exemplar al prezentării dumneavoastră. Am uh, unul sau doi colegi care s-au înscris ca să ia cuvântul, mai întâi domnul Coferati. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să îi felicit pe cei de la Organizația Internațională a Muncii pentru acest studiu deosebit de interesant. Vreau să le mulțumesc pentru toate datele deosebit de precise, toate cifrele furnizate pentru că astfel sunt distruse câteva dintre miturile care deja circulau. Criza a afectat toate țările din lume. Și în, în general, atunci când gândim, când raționăm asupra crizei actuale, avem tendința uh, să credem că criza din 1929-1930 uh, a plecat din Statele Unite ale Americii și a afectat acele țări a căror model economic semăna foarte mult cu modelul american, dar de fapt nu așa s-au întâmplat lucrurile. Țările cele mai sărace au fost cele mai um, afectate. și faptul că a existat un impact global este dovedit și de uh, um, degradarea uh, finanțelor și uh, a creșterii economice din toate țările lumii. Dar numai dacă se iau măsuri anticriză, atunci se vor crea uh, condițiile uh, indispensabile pentru a, a avea o redemarare a economiei. Nu știe nimeni exact când va putea să uh, repornească economia mondială, dar cred că este important să uh, furnizăm câteva ipoteze politice. În primul rând, nu trebuie să cedăm tentației de a uh, avea politici uh, protecționiste. Avem nevoie de o piață reglementată în care munca trebuie să își joace rolul social care revine. Pentru ca munca să aibă o valoare socială, o contribuție socială, ea trebuie să genereze un venit suficient. Apoi, există nivelul de protecție socială, care trebuie să fie suficient. Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele care tocmai sunt excluse din comunitățile lor, care nu dispun de niciun fel de protecție. În general, atunci când poți măcar să dispui de un loc de muncă, poți să uh, beneficiezi de anumite garanții pe care statul nu ți le oferă. Ca de exemplu un salar care să-ți permită uh, să te îngrijești dacă ești bolnav sau să-ți uh, trimiți copiii la școală. Ați vorbit și despre o dinamică interioară. dacă reluăm schimburile comerciale și schimburile de servicii în baza acelorași modele ca în trecut, cred că uh, vom da din nou greș. Ar trebui ca um, aspectul social să cântărească mai greu în balanță pe viitor. Trebuie ca drepturile fundamentale ale persoanelor să fie mai bine respectate pe viitor. Oare n-a venit momentul să rediscutăm clauzele sociale, nu așa cum s-a făcut în urmă cu câteva decenii? Ar trebui ca acum să existe o reciprocitate. Țările în curs de dezvoltare au considerat întotdeauna că faimoasa cauză socială garanta Uh, uh, țărilor bogate dreptul la exporturi nelimitate și uh, le lua lor toate drepturile. Dar cred că lucrurile s-au modificat acum. Mulțumesc, spune doamna președintă. Îmi pare rău că trebuie să vă spun asta, dar trebuie să formulați întrebări scurte. Doamna Jean Lambert acum. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Și dumneavoastră credeți în faptul că punctul de repornire a economiei ar trebui să fie și o ocazie de a reafirma uh, nevoia de model social, de protecție socială. Și apoi să vedem cum funcționează lucrurile în diferitele sectoare. Pentru că m-a uh, impresionat faptul că în multe dintre țările studiate, cei mai vulnerabili, cei mai săraci au fost cei mai afectați. Atunci ne întrebăm cum putem să-i sprijinim în primul rând pe ei. Las la o parte exemplul Liberiei, care era un caz special. Și atunci mă întreb cum ar trebui Uniunea Europeană să ajute țările cele mai sărace în timpul unei crize? Cum ar trebui să ne modificăm uh, structura ajutoarelor? Și de aceea uh, mi s-a părut foarte grăitor exemplul Liberiei, care avea nevoie de, de venitul la buget acum, imediat, și atunci a, Uh, fost obligată să accepte niște um, acorduri care nu erau foarte avantajate. Dar am să mă opresc aici cu întrebările. Acum, domnul Cercas. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc expertei noastre și vreau să vă spun că vom redacta un raport din proprie inițiativă. Domnul deputat socialist nu este printre noi, domnul Faber, dar doream să vă informez că dorim să redactăm un raport din propria inițiativă asupra dimensiunii externe și să vorbim despre toată munca desfășurată în Organizația Internațională a Muncii. Cred că putem să ne inspirăm din aceste studii pentru a ne consolida propriul model social. Până la urmă, suntem cu toții uh, pe aceeași barcă. mi-aș dori să obțin raportul în integralitatea sa. Ați spus că există pe pagina web, uh, uh, ne-ar fi foarte util întregul raport pentru raportul nostru din proprie inițiativă. Doamna președinte, acum dau cuvântul din nou domnului Morera. Mulțumesc! Felicitări autorilor acestui studiu. Trei observații. Cum spuneam, uh, da, în acest studiu se pun sub semnul întrebării și chiar se neagă anumite adevăruri larg răspândite, anumite idei preconcepute pe care le avem despre criză. Se arată că țările în curs de dezvoltare sau cele mai puțin dezvoltate, deși nu au nicio vină pentru această criză, au fost cele mai afectate. Și acest lucru nu este adevărat pentru că, până la urmă, țările cele mai bogate, cu veniturile cele mai mari, au fost cele mai afectate. Dacă mă uit în uh, diapozitivele dumneavoastră, văd că Asia și America au fost mai afectate decât multe dintre țările sărace. O altă observație pe care doream să o fac este că din studiul dumneavoastră reiese că Cel mai bun răspuns la creșterea șomajului și la scăderea salariilor nu este să duci politici protecționiste, nici să creezi uh, posturi de funcționari publici, ci mai degrabă să ai măsuri de protecție socială care să compenseze pierderea uh, acestor venituri. deschiderea piețelor, deschiderea uh, uh, pentru, a, uh, pentru produsele care vin din afară, poate să fie o, uh, o unealtă cu două tăișuri, mai ales pentru țările uh, mai sărace. Dacă nu există deschidere către comerț, nu se pot crea locuri de muncă și nu există creștere economică. Nu cunosc niciun exemplu de țară care a putut să aibă o economie viabilă și să creeze locuri de muncă, uh, să aibă o economie durabilă, dacă a refuzat să facă comerț cu alte țări. Poate să existe comerț fără dezvoltare, dar Eu cred că comerțul poate să fie o pârghie foarte importantă pentru crearea de bunăstare prin crearea de locuri de muncă și de bogăție. Mulțumesc, spune doamna Lin. Poate că ar fi vrut să aveți mai mult timp la dispoziție uh, pentru ca să puteți și dumneavoastră să răspundeți. Îmi pare rău că nu putem să vă acordăm mai multe minute. Um, anyway, let me last. Vă mulțumesc. Voi încerca să vă răspund la întrebări. Voi, voi începe cu ultima. Acest studiu a fost uh, scris în următorul spirit. Da, comerțul oferă foarte multe oportunități. Uh, nu este un studiu anticomerț ci este unul care ne arată cum se pot maximiza beneficiile de pe urma comerțului, cum pot fi reduse vulnerabilitățile de pe urma șocurilor și cum se poate obține sprijin public pentru comerț. Acesta este spiritul acestui studiu. Ca o mică anecdotă, pot să vă spun că am lucrat timp de 9 ani de zile pentru OMC și ar fi foarte dificil pentru mine să scriu un studiu uh, protecționist. Tocmai de aceea, spune domnul Moreira, este foarte binevenită cartea dumneavoastră. Doamna Janssen, să revin la una dintre primele întrebări nu au fost afectate cele mai sărace țări? Da, cele mai bogate țări au fost afectate mai puternic și asta pentru că au fost afectate de două crize, de criza financiară și de criza comercială. Majoritatea, crize, majoritatea țărilor în curs de dezvoltare nu au fost afectate de criza uh, financiară. Da, există cifre în studiu, sunt cele mai bune pe care le-am putut obține, însă pentru țările în curs de dezvoltare, din păcate, avem foarte puține informații. În multe state în curs de dezvoltare, cum este Liberia, 90% aproape din locurile de muncă sunt în economia uh, subterană. Nu știm ce se întâmplă cu acești oameni. Am avut uh, focus grupuri, am discutat uh, cu oameni, știu, știm că unii au pierdut 80% din venitul lor, știu că unii, știm că unii se chinuie să supraviețuiască pentru că și-au pierdut venitul, dar nu sunt date statistice, științifice Așadar, un mod prin care Organizația Internațională a Muncii poate ajuta este să se obțină mai multe informații și pentru asta trebuie sprijinite uh, inițiative pentru a obține mai multe date cu privire la cantitatea, dar și calitatea locurilor de muncă. Trebuie să lucrăm mai activ pentru ca comerțul să conteze pentru locurile de muncă? Este timpul oare pentru o nouă clauză socială? Nu sunt în poziția să vă răspund la aceste întrebări pentru că uh, cei care elaborează politicile trebuie să se ocupe de asta, dar pot să vă spun ce face OIM în acest sens. De curând am devenit membru din uh, grupul ONU pentru, uh, din clusterul ONU pentru capacitate de producție. Uh, și facem parte din uh, proiecte ce țin de comerț și de creare de capacități în acest sens. Încercăm să aducem competență în acest gen de muncă, încercăm să ajutăm țările să devină competitive, luând în același timp uh, în considerare sectorul, uh, calitatea locurilor uh, de muncă și încercăm să ajutăm statele să își îmbunătățească calitatea exporturilor, astfel încât să poată plăti salarii bune și să ofere locuri de muncă bune. Așadar, competențe și încercăm să învățăm statele cum să fie competitive oferind condiții de muncă, muncă bune. De multe ori productivitatea crește dacă uh, Um, condițiile de muncă sunt mai bune, crește și calitatea produselor și a serviciilor. Un alt domeniu în care lucrăm este să ajutăm statele să își diversifice economia și exporturile, pentru că acest lucru le face mai puțin vulnerabile la șocuri. De aceea, acesta uh, este un tip de sprijin care poate să fie foarte util uh, pentru a ajuta statele să devină mai puțin vulnerabile la șocuri. Un alt uh, domeniu în care avem activități este uh, ajutarea statelor să își creeze un sistem de protecție socială. Avem expertiză cu privire la modul în care se poate face asta, cum se pot crește capacitățile în acest domeniu, cum se pot îmbunătăți sistemele de protecție sociale în diferite Uh, țări, pentru că, bineînțeles, sistemele diferă, țin și de contextul în care se află țara respectivă. Așadar, sprijin în acest sens, sprijinul în acest sens este mai mult decât binevenit. Aș dori să vă mai informez cu privire la un alt proiect pe care îl uh, uh, um, desfășurăm acum, împreună cu Organizația Mondială a Comerțului, uh, un o muncă la o carte care se numește uh, Cum să facem uh, globalizarea uh, durabil, um, să aibă efecte pozitive durabile. Așadar, este o muncă în colaborare pentru a vedea cum se poate ca comerțul și globalizarea să fie în beneficiul tuturor. Am am foarte puține copii ale acestei cărți cu mine, trei sau patru va putea fi găsită în curând în librării și pe internet. Este, uh, a fost produsă prin intermediul uh, lanțului de furnizori uh, global. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Acum am își vrea să închei um, reuniunea pentru că ne-am depășit puțin timpul și președinte aș cere scuze interpreților. Vreau să mulțumesc doamnei Jansen și domnului uh, Morera. Ne reluăm lucrările mâine dimineață cu primul punct de pe ordinea de zi cu proiectul de aviz al doamnei Schröter.